So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde jetzt doch ganz gerne anfangen. Doamnelor și domnilor, aș dori să începem, având în vedere ora și faptul că trebuie să parcurgem ordinea de zi. Nu avem încă prezenți atâți colegi pe cât ne-am dorit, însă sper că Ni se vor mai alătura și alți colegi. Cu siguranță cei care sunt prezenți sunt interesați de subiecte și nu putem să îi sancționăm pentru că au venit la timp. Trecem la ordinea de zi. Doresc să vă atrag atenția asupra următoarelor lucruri. Mâine avem o un timp, o oră de vot mai, de, uh, mai timpurie. Începem la 10 votul și nu la 10 jumate. La punctul 8, doamna Geringer de Ödenberg a solicitat să discutăm asta în legătură cu valorificarea cloud computing-ului mâine după, mea, după amiază. Și deci, imediat după uh, raportul domnului Baltasare, vom discuta acest uh, punct. Punctul 10 este vorba de avizul domnului uh, Baltazar referitor la practici de publicitate înșelătoare. Va fi discutat mâine la 3. Punctul 25 referitor la uh, îmbunătățirea dreptului internațional privat, normele privind competența judiciară în domeniul ocupării forței de muncă va fi discutat astăzi după punctul 7. Și la punctul uh, O, la punctul uh, chestiuni diverse, punctul 30, trebuie să decidem uh, pe cine dorim, um, ce dorim conform articolului 255 să decidem referitor la um, judecătorul pentru Curtea de Justiție. Acest lucru vom discuta după votul de mâine. Are cineva observații față de ordinea de zi? Se pare că nu este cazul, deci Uh, trec la următorul punct, comunicări ale președintelui. În primul rând doresc să urez la mulți, la mulți ani uh, a doi membri ale secretariatului, Alex Keys și Angela Clemens sau Clement. Uh, felici, um, la mulți ani și ne bucurăm să, vă, să avem alături de noi astăzi. În plus, um, rezultatele discuțiilor la reuniunea coordonatorilor, uh, Legal Base, Axel Foss, uh, doamna Licht, pentru, domnul, pentru comitologie, domnul Tenov, pentru codificări, domnul uh, Speroni și pentru acte de, de, delegate, colegul Mastalca. Am propus de asemenea ca colegul Sayer să se ocupe de uh, directiva Omnibus uh, referitoare la uh, articolul 290 al tratatului, să devină dumnealui uh, Uh, raportor fără puncte. Domnul Rapcai ar urma să fie raportor pentru uh, uh, reclamațiile follow-on în dreptul concurenței și pentru care vom da un aviz. Apoi aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că mâine la prânz are loc reuniunea împreună cu Comisia FAM și de asemenea vă atrag atenția asupra faptului că uh, în legătură cu programul Stockholm, reuniunea comună Jurii Libe și AFCO va avea loc după reuniunea comună cu uh, Comisia FAM la 4Q1 în, în uh, clădirea Josef Antal. Iar miercuri vă atrag atenția asupra faptului că avem workshop-ul comun cu parlamentarii naționali referitor la dreptul de vânzări la 4Q1 începe la 9.30 și se finalizează la ora 13. Sunteți cu toții invitați. Acestea sunt uh, comunicările președintelui. Trec la procesele verbale, le aveți al, uh, în fața dumneavoastră. Dacă nu există obiecții până la finalul acestei reuniuni, ele sunt considerate adoptate. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba de prezenta prezentarea unui studiu comparativ privind regimul maternității de substituție în statele membre ale Uniunii Europene. Doamna Nadlic și domnul Papadopoulos vor interveni pe acest subiect. Ei uh, mai apoi ne vor uh, părăsi ca și uh, Um, colaboratori ai acestei unități. Doresc pe această cale să le mulțumesc pentru studiile cât se poate de științifice pe care le-au uh, efectuat uh, până acum. Le mulțumesc pentru activități și le urez mult succes în noile activități pe care le vor asuma. Nu știu cine dintre dumneavoastră va începe. Doamna Nogici. Da. Okay. Là Bon, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter rapidement. Bună ziua tuturor. Aș vrea să vă prezint pe scurt uh, rezultatele acestui studiu și analize comparative pentru 10 state membre din Uniunea Europeană. Este un studiu Este un studiu care a fost realizat de cercetători din mai multe țări. Și cum nu avem foarte mult timp la dispoziție, am să vă prezint uh, slide-urile care sunt cele mai importante. Aveți aici harta reprezentând țările pe care le-am analizat și care prezintă uh, situația din punct de vedere al legislației la ora actuală. în legătură cu maternitatea de substituție. După cum puteți vedea, mai multe țări au votat uh, legi prin care se interzice total acest uh, fenomen. În alte țări, această maternitate prin substituție este acceptată dacă nu este cu scopuri comerciale și aș vrea să vă atrag atenția acum asupra țărilor care sunt de culoare verde și maron, pentru că e vorba de acele state care în ziua de astăzi fie sunt pe cale de a schimba legislația, fie au făcut-o deja și au o poziție oarecum favorabilă față de maternitatea de substituție. E vorba de șase astfel de țări, cinci mă scuzați, și ceea ce este interesant în acest studiu este că, deși legislațiile sunt foarte diverse, chiar în cadrul acestor țări unde există o legislație favorabilă, există două tipuri de organizare. În primul rând, țările care încă de la început Uh, se ocupă de această procedură, deci e vorba de analizele medicale, procrearea asistată medical și așa mai departe și inclusiv ultima fază și anume transferul drepturilor parentale și uh, deci țările în care se situează încă de la început această procedură, Belgia, Grecia, Olanda, care s-ar include de asemenea în această categorie și, pe de altă parte, o a doua categorie cu o legislație foarte diferită, chiar dacă este favorabilă acestei maternități de substituție și care se interesează de transferul de drepturi parentale doar după ce copilul s-a născut. E vorba, de exemplu, de Regatul Unit. Iată, deci vă dați seama care este diversitatea legislațiilor existente și aceasta în ceea ce privește um, organizarea și procedura de la capăt la coadă și ajungând până la celălalt extrem unde nu există niciun fel de specificație din punct de vedere legislativ. Avem aici, de asemenea, o prezentare a sistemelor diferite atunci când statele membre se gândesc la autorizarea sau interdicția acestui fenomen. Există două mecanisme. Mecanismul ex ante, pe de o parte, un mecanism care uh, se manifestă dinaintea nașterii uh, copilului și mecanismul ex post care apare după nașterea acestuia. În ceea ce privește acțiunea posibilă a instituțiilor europene și a Uniunii Europene, ar trebui să reamintim aici că o autorizare sau o interdicție uh, a acestei maternități de substituție nu poate fi făcută la nivelul Uniunii Europene, pentru că fiecare stat membru, fiecare cutumă existentă în statele membre, va decide într-un fel sau altul. Vă spuneam mai devreme, sistemele sunt foarte diferite, deci există de competența statelor membre ce se poate face și ce nu se poate face într-o anumită țară. În ziua de astăzi nu ne putem imagina ca Uniunea Europeană să aibă vreo competență din acest punct de vedere. Însă, și aici este a doua linie, ne putem uh, imagina o mișcare către statele membre și anume cetățenii ar fi cei care ar alege maternitatea de substituție într-un stat membru unde este permis acest lucru pentru a se întoarce după aceea într-un stat membru unde această procedură nu este autorizată. Acest lucru este ușor de imaginat. În acest caz ar exista o anumită libertate de circulație, libertate de mișcare a pacienților și fac aici referință la o directivă despre care s-a vorbit probabil aici, directiva 24 uh, din 2011 în legătură cu libertatea de circulație a pacienților. Există aici și libertatea de reședință pentru că cineva și-ar putea alege uh, drept reședință, de exemplu un francez să-și aleagă reședința în Grecia pentru a putea beneficia de sistemul de asigurări sociale din Grecia, pentru care îi permite maternitatea de substituție și după ce obține copilul să se întoarcă în Franța. Într-un astfel de caz, ar putea exista o anumită acțiune la nivel european. Cel de-al treilea punct pe care vreau să-l menționez este cel al protecției părților implicate. În primul rând, protecția copilului care se va naște, protecția copilului și a mamei purtătoare. Și aici, din punct de vedere al drepturilor fundamentale și al standardelor medicale, Uniunea Europeană ar putea uh, găsi un rol în acest domeniu. Stabilirea unui contract, un contract care să permită uh, copilului să treacă Uh, într-o anumită familie sau alta, acest, aici avem uh, un temei juridic nu prea clar care să permită o intervenție la nivelul Uniunii Europene. O a doua hartă pe care doream să o prezint, plecând de la această divergență care există între țările care au o atitudine ex ante și celelalte care au o atitudine ex post, vedem în această hartă țările unde se încearcă să se țină cont de recunoașterea procedurii de filiere pentru copilul născut. Tendința care se elaborează la ora actuală este ca prin jurisprudența statelor membre să se încerce o recunoaștere a unei duble filiații pentru copilul care s-a născut, indiferent că e vorba de o gestație care are loc în afara Europei sau într-un stat membru a Uniunii Europene, tendința la ora actuală este aceea de a găsi soluții și de a um, proteja copilul în ciuda regulilor juridice și pentru a-i garanta un statut clar. Două chestiuni foarte interesante. Austria, de exemplu, o țară unde nu există reguli specifice în acest uh, sens, există acolo două decizii ale Tribunalului Constituțional în 2011 și 2011 care permit o astfel de recunoaștere și transferul documentului de naștere a uh, unui copil care s-a născut uh, într-unul din cazuri în uh, Ucraina și recunoașterea drepturilor pentru acest copil. Același lucru în Spania, în sudul Europei, unde Direcția Generală de Stare Civilă și Notariat a publicat un text în 2010 tocmai pentru a reglementa situația copiilor care s-au născut în astfel de cazuri, uh, în Europa sau în afara Europei între matrimoniile de același sex, pentru că situația este diferită pentru matrimoniile obișnuite. Deci, iată tendința care se confirmă în ultimul timp. Putem reveni cu detalii pentru că toate țările au încercat să găsească soluții din punct de vedere juridic, ținând cont de jurisprudența existentă. Ne dăm seama totuși că această tendință este una reală. Și acum un tablou pentru mecanismul expost. Deși e clar că nu există un consens în ceea ce privește procedurile între statele membre, se pare totuși că majoritatea statelor membre dau întâietate interesului superior al copilului. Și tocmai din această cauză, deși nu era clar ca Uniunea Europeană să găsească mijloacele necesare pentru a interveni în acest domeniu, atunci când e vorba de interesul superior al copilului, se pot găsi mijloace de acțiune. Pentru a respecta dreptul copilului, ce înseamnă de fapt asta? Înseamnă, în primul rând, să se recunoască uh, legătura de filiație între acest copil și cei care îl doresc drept copil. Asta înseamnă ca copilul respectiv să fie înscris la starea civilă, să-i fie recunoscută naționalitatea, naționalitate care este fie în funcție de statul unde s-a născut, fie în funcție de naționalitatea părinților. Părinți care și-au dorit acel copil. Și aici, Uniunea Europeană poate interveni conform principiului subsidiarității doar dacă există o mișcare dintr-un stat în altul. Dacă copilul se naște în același stat unde părinții își au reședința, în același stat unde mama surogat uh, trăiește și așa mai departe, atunci Uniunea Europeană nu poate interveni și este clar că este de competența statului membru respectiv să hotărească uh, legătura de filiație și așa mai departe. Dacă însă există o deplasare dintr-un stat membru în altul, în acest caz ne putem gândi ca dreptul comunitar să se aplice. Și aici ar fi vorba de chestiuni de recunoaștere reciprocă a numelui copilului, a legăturii de filiație, a recunoașterii naționalității unui copil care este născut într-un stat membru și după aceea este recunoscut în altul. Toate acestea vin alături de consecințele juridice care decurg din acea naționalitate și din legătura de filiație. Este și vorba de responsabilitatea părinților care trebuie să se ocupe de acel copil. Și aici, dreptul comunitar s-ar putea aplica atunci când există deci această situație de deplasare dintr-un stat în altul. Trecem acum imediat la concluziile acestui studiu. E clar că diversitatea legislațiilor în statele membre este una foarte mare și există aici o competență exclusivă din partea statelor membre în acest domeniu. Iată de ce ni se pare că nu se poate depăși uh, nivelul de respect al suveranității pentru statele membre, dar că am putea ajunge totuși la un echilibru între competențele statelor membre și libertatea de circulație în Uniunea Europeană. Libertate care reprezintă și o integrare negativă și una pozitivă și reiau aici termeni și concepte din uh, piața unică europeană pe care îi cunoașteți fără îndoială. Simpla recunoaștere a dreptului la libera, libertatea de mișcare permite, practic, fiecărui cetățean să aleagă sistemul care este mai favorabil și să evite, practic, un sistem mai constrângător. Uniunea Europeană, în aceste cazuri, ar putea să se autosesizeze, astfel încât să nu existe doar o autorizare implicită, ci și una explicită de începerea procedurilor. Mi se pare de asemenea important să se depășească limitele la nivelul Uniunii Europene, pentru că practicile pe care le-am studiat noi de multe ori depășesc frontierele Uniunii Europene și deseori copiii se nasc în state terțe, țări mai îndepărtate de multe ori. După cum spuneam uh, încă de la început, există aici o anumită îngrijorare din partea instanțelor pentru a garanta interesul superior al copilului, deci să se stabilească uh, filiația din partea mamei și a tatălui și din partea părinților, deci care și-au dorit acel copil. Trebuie să vedem cum putem uh, ajuta această tendință, dacă trebuie să ajutăm printr-o mai bună circulație a actelor juridice dintr-un stat membru în altul, Și toate întrebările pe care ni le-am pus noi, toate întrebările conexe, se referă la un mai bun transfer, practic, a sentințelor și actelor juridice în ceea ce privește filiația pentru acei copii care vor trăi cu părinții care i-au dorit în Uniunea Europeană. Și, în încheiere, ar trebui să insistăm asupra pertinenței dreptului internațional și, în special, asupra lucrărilor conferinței de la Haga. Această chestiune a maternității de substituție a depășit frontierele UE. Deseori, Auzim vorbindu-se despre copii care au fost obținuți fie în Statele Unite, fie în Israel sau în Ucraina, pentru ca după aceea să se întoarcă în sistemul european, sistemul comunitar. De aceea cred că trebuie să ne gândim și să mergem mai departe, să ne gândim la posibilitatea Uniunii Europene de a interveni în cadrul acestui drept internațional și în special în cadrul lucrărilor conferinței de la Haga. Raportul nostru se oprește aici, nu este rolul nostru să propunem o soluție, ci mai multe soluții pentru ca dumneavoastră să alegeți, să vedeți în ce măsură Uniunea Europeană ar putea reacționa. Există aici trei posibilități pentru Uniunea Europeană să interzică, să autorizeze sau să reglementeze. Uniunea ar putea alege să participe și în cadrul acțiunilor internaționale, tocmai pentru a realiza o reglementare a maternității de substituție. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare interesantă pe un subiect foarte dificil. Este un studiu de aproximativ 400 de Uh, pagini, uh, deci este foarte mare. Um, nu cred că mai avem uh, timp de întrebări. Văd că nici nu există din partea colegilor. Um, de aceea vă mulțumesc foarte mult și putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Îmi cer scuze, domnul Stoianov. Îmi cer scuze, nu v-am văzut. Da, благодаря много, господин председател. Ще се постарая, както обикновено, да бъда максимално кратък. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu succint, ca de obicei. Aș dori să iau cuvântul pe marginea acestui subiect, fiindcă, așa cum s-a spus pe bună dreptate în prezentare, țara mea, Bulgaria, este una dintre țările care au avut uh, cea mai mare experiență recent în ceea ce privește adoptarea de legislație cu privire la maternitatea de substituție. Prezentarea dumneavoastră și raportul sunt extrem de amănunțite, de cuprinzătoare. De mult n-am mai văzut un raport așa de voluminos, dar uh, raportul conține informații care nu corespund realității. Cunosc foarte bine acest uh, domeniu, acest subiect, fiindcă fiindcă această lege în Bulgaria a fost uh, propusă de un membru al partidului meu, cel mai tânăr, uh, cea mai tânără membra Parlamentului uh, din Bulgaria, doamna Cromova, care era foarte angajată și ținea neapărat să se adopte această lege. Era o decizie personală, fiindcă nu se bucura de sprijinul opiniei publice și, și trebuia să lupte împotriva unui mediu sufocant la nivel politic. Există unele informații greșite. Se spune că în uh, Bulgaria maternitatea de substituție este interzisă total. Nu cred, nu sunt sigur 100%, dar nu cred că este interzisă prin lege maternitatea de substituție. Pur și simplu nu este permisă prin și, mă rog, atunci se poate presupune că este interzisă. Că, în raport că la Uh, sfârșitul anului 2012, un număr uh, de funcționari de înalt nivel uh, și-au dat demisia, iar Parlamentul bulgar nu dorea să discute decât subiecte importante, dar nu este adevărat. Ce s-a întâmplat? La începutul lui 2012, Biserica Ortodoxă din Bulgaria a făcut o declarație publică împotriva acestei legi, iar partidul uh, meu, uh, alături de doamna Krumova, s-a bizuit uh, foarte mult pe, pe identitatea ortodoxă a partidului, motiv pentru care doamna Krumova a fost dată afară din partid. Îndată ce legea a fost, proiectul de lege a fost uh, dezbătut într-o primă audiere, a fost uh, lăsat deoparte după aceea. Discuțiile nu au mai continuat uh, asupra acestui dosar, iar apoi mandatul Parlamentului a luat sfârșit. Asta a fost, a, um, așa s-au întâmplat lucrurile din punct de vedere juridic, așa stau lucrurile. Am citit acest proiect de lege și, așa cum am spus, eu o respect foarte mult pe colega mea, un parlamentar tânăr care s-a înhămat la această sarcină, dar, sincer să fiu, proiectul de lege nu era bine întocmit, nu era bine scris deloc, conținea foarte multe lacune și dacă ar fi fost adoptat, dacă ar fi, fo- dacă ar fi intrat în vigoare, nu ar fi funcționat spuneți la punctul roman, punctul 5 roman, că există probleme terminologice. Așa este. În momentul în care un proiect de lege are probleme terminologice, se pot crea uh, mari probleme juridice din uh, perspectiva europeană. Și o să mă opresc aici. Uh, sunt de părere că este respectat principiul subsidiarității. Experții, noștri, experții prezenți au mare dreptate când spun că libertatea de mișcare, libertatea de circulație poate duce la o situație ca într-un stat membru un, să se, uh, să se uh, folosească maternitatea de substituție, dar acest lucru ar genera probleme odată ce persoana se întoarce în uh, statul membru uh, de origine, dar nu ține, nu intră aici principiul subsidiarității, ar trebui mai degrabă, este o chestiune ce ține de, de dreptul internațional, de Convenția de la Haga, sau ar trebui să se adopte un soi de convenție care să, să demareze un proces lung de armonizare. Vă mulțumesc. Am înțeles însă acest lucru ca o declarație, nu ca și o întrebare. Dar dacă doriți să reacționați, vă rog. Just une réponse. Aș dori să dau un răspuns pe scurt. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Așa cum ați văzut, probabil, pe, dia- pe diapozitive, noi spunem că în Bulgaria nu se interzice total maternitatea de substituție. Într-adevăr, libertatea de circulație permite circulația dintr-o țară unde este interzis uh, maternitatea uh, de substituție către altă țară, principiul subsidiarității se aplică, dar uh, mi se pare că Uniunea Europeană ar putea prin, ar putea să se aplece asupra acestei chestiuni prin căi foarte precise. S-a vorbit uh, despre starea civilă în uh, instituțiile europene. Aici se pot ridica aspecte care țin uh, strict de libertatea de circulație. De pildă, mă refer aici și la hotărâri recente ale Curții Europene de Justiție, cum ar fi Runevich Vardin și Steinvik Wittgenstein, uh, unde se vede că Uniunea Europeană uh, poate să, uh, să hotărască și în ceea ce privește chestiuni legate de numele de familie. Mulțumesc. Putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc încă o dată experților. Trecem la punctul 5.6, mini-audiere referitor la marca comunitară. Am invitat o serie de invitați, domnul Campinos, președintele OHIM, domnul dr. Ernst, de la Ministru, Ministerul de Justiție din Germania, doamna Suzanne Asifborg, președinte a, președinte a oficiului de brevete suedez, uh, doamna Franklin și domnul uh, Monteiro, uh, domnul Monteiro, director pe afaceri juridice la L'Oreal. Doamna Wikström, acum care este raportarea noastră pe acest subiect? Actually, I just wanted to tell... Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că am reușit să invităm atât de mulți de experți uh, foarte interesanți la comisia noastră și vreau să dau cuvântul imediat lui Antonio Campinos pentru a ne prezenta punctul său de vedere. Domnule Campinos, vă rog, aveți cuvântul. domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Am fost rugat uh, să vă prezint părerea noastră privind două regulamente și directive înaintată de Comisie Consiliului și Parlamentului în ceea ce privește pachetul mărcii comunitare. Dați-mi voie să vă vorbesc clar. În ceea ce privește elementele de conținut din acest pachet, sprijinim aceste propuneri și considerăm că aceste propuneri ajung la un echilibru între uh, o abordare cu picioarele pe pământ, realistă și elemente care, dacă vor fi aprobate de Parlament, vor îmbunătăți sistemul pentru perioada de 20 de ani. Așa cum a spus comisarul Barnier pe bună dreptate, aceste propuneri doresc să îmbunătățească un sistem care funcționează bine deja și nu vor în niciun fel să creeze o, uh, o revoluție pe care, care nu ar fi pe placul nimănui. Acest uh, aspect este binevenit din mai multe motive. În primul rând, fiindcă se dorește consolidarea eficienței uh, funcționării mărcii comunitare prin simplificarea procedurilor și adaptându-ne în același timp epocii internetului. Uh, nu se poate să mai fie plătite uh, să fie plătită marca la o lună după ce a fost cerută sau uh, că documentele de documentele referitoare la marca comunitară sunt trimise solicitantului abia la o lună după ce s-a făcut cererea și uh, trebuie ca legislația să fie armonizată cu jurisprudența Curții Europene de Justiție, cum ar fi în cazul um, traducerii GIP. Se dorește îmbunătățirea complementarității între sistemele existente și îmbunătățirea um, regulilor existente. Mă refer aici la rolul birourilor naționale în ceea ce privește acțiunile de anulare înainte să se ajungă în justiție. Iar în ultimul rând se pune pe picioare un model de cooperare între statele membre și o, o, oficiul de și oficiul OIM care se bazează pe programe de convergență și de cooperare cu statele membre. Un model care propune ca până la 10% din uh, venitul de funcționare să fie folosit pentru rambursarea birourilor naționale care oferă la nivel național uh, un serviciu european și nu uh, pentru a direcționa o parte a venitului către statele membre, care ar, care ar fi un argument, acesta fiind un argument solid din punct de vedere juridic. Elementul privitor la um, reducerea taxei, uh, la taxe este binevenit, nu numai pentru că reducerea este binevenită, chiar dacă este um, evident în aceste vremuri de criză, ci și pentru că aduce cu sine o schimbare de abordare. La ora actuală, o solicitare de marcă, taxele aferente se referă la trei clase de produse. Mii de produse care, care nu vor ajunge pe piață în cea mai mare parte. Prin propunerea că această taxă ca să se refere numai la o singură uh, clasă de produse, Comisia transmite o încurajare piețelor pentru a limita uh, monopolurile la situații strict necesare. Propunerea merge în direcția cea bună, fiindcă se propune o reducere pentru acei solicitanți care în momentul în care care aleg uh, unul dintre cele 65.000 de produse care sunt deja aprobate și, uh, și au fost deja traduse în toate limbile europene și care uh, se, se găsesc pe lista produselor aprobate. Iată câteva dintre elementele pozitive, domnule președinte. Bineînțeles, sunt mai multe și, bineînțeles, este loc de mai bine ca întotdeauna, dar sper ca instituțiile europene să se vor face tot ce trebuie pentru a se asigura uh, că avem uh, o infrastructură pentru marca comunitară care să fie în beneficiul industriei și cetățenilor. Domnule președinte, am vorbit numai despre uh, elementele materiale ale acestui pachet. În ceea ce privește elementele instituționale, dați-mi voie, domnule președinte, să nu uh, manifest părerea în ceea ce privește elementele noi sau modificate dat fiind că mă vizează sau uh, vizează pe președintele biroului numirea acestor uh, funcționari sau uh, echilibrul instituțional și mm, potențialul conflict de interese, e vorba de conflict de interese care s-ar putea ivi aici. Dar dați-mi voie să vă spun două lucruri în ceea ce privește metodologia. 1. Domnule președinte, în ceea ce privește guvernanța, Există anumite aspecte ale propunerii Comisiei care vin de, din declarația comună a Parlamentului, Comisiei și Consiliului în ceea ce privește agențiile. Există și amendamente propuse care depășesc această declarație, elementele declarației comune. Și nu în ultimul rând, unele dintre aceste posibilități din declarația comună nu se regăsesc și în această propunere. În al doilea rând, declarația comună include dispoziții care ar trebui să fie aplicabile uh, tuturor celor 40 de agenții, iar aici, iar aici folosesc formularea din declarația comună acolo unde există cazuri specifice justificate. Printre aceste 40 de agenții, um, OHIM, în afară că este agenția cea mai mare și care resurse umane, este singura care oferă servicii directe industriei și este uh, pe deplin autofinanțată. Dimensiunea și, și natura OHIM-ului uh, nu justifică cazurile speciale ale declarației comune. Și vreau să vă întreb, în ce măsură guvernele noastre ar trebui să fie uh, aprobate, dat fiind că se consideră că că uh, la nivel uh, de guvernanță OHIM-ul funcționează foarte bine și să nu da, avem nevoie să, să vindecăm acolo unde nu există boală. Domnule președinte, încă o dată vă spun că trebuie să avem în vedere interesul pieței interne și a industriei. Nu este vorba aici de uh, președintele sau directorul executiv, chiar dacă, chiar dacă aș fi eu um, Uh, ultimul președinte al Lohim și primul director executiv al agenției m-ar onora acest lucru. Nu este vorba nici măcar de, de titulatură. Dacă doriți să schimbați titulatura, poate ați putea să schimbați cu ceva care să fie mai durabil, fiindcă, fiindcă schimbările de titulatură aduc cu sine costuri substanțiale schimbările aduse cu sine de acest pachet legislativ vor schimba um, domeniul mărcii uh, comunitare în următorii ani și poate chiar capacitatea, capacitatea acestei organizații de a-și uh, face activitatea. Activitatea intelectuală joacă un rol foarte important pentru creșterea economică, uh, locuri de muncă și așa mai departe. trebuie să se transfere apoi, ar trebui să se transfere și observatorul european privind drepturile de proprietate intelectuală eh, și eh, bazele de date. Noi suntem gata să facem mai mult eh, dacă doriți să ne, să ne asumăm mai multe responsabilități. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult. Dați-mi voie să vă spun că aveți într-adevăr o agenție pe cinste. M-am uitat la lista tuturor agențiilor europene de curând. 40 sunt între timp. Jumătate nici nu le cunosc. Dacă jumătate dintre ele ar dispărea, nu s-ar uh, observa acest lucru, dar este foarte clar că dumneavoastră nu se află, între, nu se află printre acestea. Domnul Ernst, acum vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, munca mea este ușurată pentru că nu pot decât să mă alătur celor spuse de dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați. În calitate de reprezentant al Ministerului uh, Federal al Justiției în Germania, mi este o mare onoare să vă pot prezenta poziția guvernului german. Germania este interesată în general de promovarea pieței unice și de simplificări pentru întreprinderi. Sprijinim așadar obiectivul uh, armonizării uh, dreptului mărcilor în Europa. Însă aș dori de la bun început să subliniez un lucru, și anume ceea ce s-a spus deja, și anume sistemul mărcii comunitare și uh, oficiul uh, european al mărcii din Alicante uh, și-au arătat uh, beneficiile. Sistemul funcționează. Drept urmare, ar trebui să fie vorba eventual de unele îmbunătățiri în anumite puncte, dar nu este nevoie de o uh, reparație de la bază, să spunem așa. Foarte important pentru noi este ca interesele întreprinderilor din Europa să fie luate în considerate. În calitate de um, cei care solicită mărci euro, um, europene și naționale. Acest echilibru al intereselor între marca comunitară și marca națională nu este suficient uh, de bine asigurat în propunerea Comisiei. Acestea sunt punctele la care mă voi referi și care, sunt puncte care sunt uh, motivul pentru care propunerile Comisiei până acum au fost în mare parte respinse în majoritatea statelor membre. Unii, probabil dintre dumneavoastră, vor spune, da, ca de obicei, statele membre se plâng, se plâng este business as usual. Uh, Însă trebuie să vă spun că nu este așa. Permiteți-mi să vă fac o observație personală. Eu sunt în uh, Ministerul de Justiție uh, de, 20, de mai mult de 20 de ani și mă ocup de legislația europeană, însă o poziție atât de negativă față de o propunere a Comisiei până acum nu am mai văzut. Și acest lucru nu se rezumă numai la guverne și în Germania cel puțin și utilizatorii văd propunerile cu un ochi foarte critic chiar dacă este vorba și de scăderea unor tarife, ceea ce este ceva atractiv. Însă restul pachetului este văzut în mod foarte critic. Doamnelor și domnilor, astăzi doresc să mă refer la câteva puncte. În primul rând, marca comunitară, dar și cea națională, sunt instrumente foarte importante pentru protecția uh, proprietății intelectuale, mai ales pentru IMM-uri. Acest lucru trebuie să fie spus cât mai, mult mai clar decât până acum în directivă și în uh, regulament. Acesta va fi uh, accentul uh, intervenției mele și voi reveni la acest subiect. În al doilea rând, diferitele propuneri ale Comisiei referitor la scăderea tarifelor în uh, propunerea de comitologie uh, referitoare la revizuirea regulamentului uh, UE pentru mărci și a directivei referitoare la mărci uh, sunt interactive și uh, legate între ele, deci trebuie să fie considerate un pachet. În al treilea rând, propunerea pentru scăderea, unor, scăderea ta, taxelor este atractivă pentru întreprinderi. Majoritatea statelor membre consideră că această propunere este o încălcare a unui acord anterior între instituțiile europene. Indiferent de asta, recunoaștem faptul că, având în vedere excedentul oficiului de uh, marci, trebuie să discutăm despre o scădere a taxelor. Însă acest lucru nu poate să se facă decât la finalul negocierilor pentru pachetul uh, general. Apoi, taxele nu pot să fie, tarifele nu pot să fie Uh, stabilite printr-un act delegat, așa cum propune Comisia. În al patrulea rând, propunerea de a trata oficiul european al mărcii ca o agenție obișnuită europeană uh, nu este uh, demnă de a fi sprijinită. De asemenea, nu sprijinim ideea de a vărsa excedentul acestui oficiu în bugetul european. Aceste excedente nu vin din, uh, din subvenții ale comisiei, ci vin de la taxele plătite de utilizator și trebuie să fie folosite în domeniul proprietății intelectuale. Am să revin la primul punct, cel mai important. Este vorba de importanța mărcii comunitare și a mărcilor naționale, mai ales pentru IMM-uri. prin uh, înregistrarea unei mărci comunitare, mai ales marile întreprinderi uh, reușesc să acopere marea piață internă europeană, astfel încât marca comunitară este un element uh, la care nu putem renunța în Europa. Și pentru IMM-uri este foarte important dacă au activitate europea, la nivel european, să aibă o marcă, să înregistreze o marcă comunitară. Însă pentru întreprinderi care acționează numai la nivel național, înregistrarea unei mărci comunitare ar fi uh, mult prea, un efort mult prea mare, pentru că uh, înregistrarea unei mărci prevede nu numai drepturi, ci și obligații. După ce a fost înregistrată, această marcă prevede și utilizarea, utilizării în întreaga Uniunea Europeană în întreaga Uniunea Europeană dacă nu se pierde protecția acesteia. IMM-urile însă de multe ori acționează la nivel național sau chiar numai la nivel regional, deci nu pot să um, respecte aceste obligații. La înregistrarea unei mărci comunita comunitare, atunci aceste întreprinderi își pierd uh, dreptul la protecție pentru că nu își utilizează marca în întreaga Europa. Iar acest lucru poate să ducă la micile întreprinderi, la uh, um, pierderi pe piață și chiar la pierderea competitivității. Iar acest lucru trebuie evitat. Mici, ma, întreprinderile mici și mijlocii duc în spate întreaga economie și trebuie să fie protejate, nu trebuie să fie puse în pericol. Care este concluzia? Mai ales pentru IMM-uri, trebuie să fie posibilă înregistrarea unei mărci la nivel național, să fie uh, posibilă și atractivă din punct de vedere al costurilor. Doamnelor și domnilor, reprezentanții comisiei vor spune acum, probabil, da, unde e problema? Propunerile comisiei pornesc de la premisa că și în că în continuare va exista instrumentul mărcii la nivel național. Însă acest lucru ar fi incomplet, de fapt. Multele dintre propunerile individuale sunt orientate după uh, ideea că și după înregistrarea uh, unei mărci naționale să se dorească totuși armonizarea totală a pieții interne. Fac referire la articolul 4 al directivei, Conform acestuia, în viitor și la înregistrarea unei, păr- unei mar- mărci naționale ar urma să se verifice dacă la nivel european, în celelalte statele în celelalte state membre există obstacole de înregistrare. Și asta nu este nu numai nesistematic din punct de vedere juridic, ci și um, un efort mult prea mare și costuri mult prea mari pentru cei care um, doresc înregistrarea mărcii și oficiile naționale. Din punctul meu de vedere, multe dintre propunerile din, uh, propunerea, din uh, directivă trebuie să fie modificate. Mă refer numai la articolele 4, 5 și 10. Mai mult uh, pot să vă explic și în discuția care urmează. Doamnelor și domnilor, m-am referit la unele puncte critice. Acestea, aceste rețineri sunt împărtășite de către multe state membre. Totuși, cu mare plăcere vă stăm la dispoziție pentru a participa la o îmbunătățire a sistemului pentru a crea o piață internă europeană care să funcționeze și mai bine. Acesta este obiectivul nostru și eu mă bucur că putem să urmărim acest obiectiv uh, printr-un dialog constructiv cu dumneavoastră. În acest sens, aș dori să vă mai mulțumesc încă o dată pentru invitația la această audiere. M-ar uh, bucura dacă această zi nu ar fi finalul, ci începutul unui schimb de opinii fructuos. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult, domnule Ernst. Urmează acum doamna Suzene Asiporc, președinta um, oficiului uh, suedez de uh, brevet. Bună ziua, domnule președinte. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici și vreau să mulțumesc Parlamentului și doamnei Wikström pentru această invitație. Înainte de a începe, vreau să vă spun că mă aflu aici în calitate de director general al biroului uh, suedez de marcă națională și de aceea părerile pe care le exprim vreau să menționez că nu sunt păreri oficiale în legătură cu noua propunere de regulament și directivă. În calitate de actor principal și fost utilizator al sistemului UEM, marca comunitară inclusă în această directivă și regulament cred că trebuie revizuită. În general, o astfel de revizuire ar trebui să țină cont de rezultatele Institutului Max Planck în raportul din 2011. De ce spun asta? Pentru că, din punctul meu de vedere, avem nevoie de o adaptare pentru un mediu în continuă schimbare și nu așa cum a propus uh, Comisia o reformare radicală. Nu e nevoie să uh, adaptezi ceva care încă nu s-a stricat de tot. Și sistemul funcționează, așa că nu trebuie să ne grăbim, funcționează destul de bine. Dacă hotărâm să facem o schimbare, atunci va trebui să avem timpul necesar pentru a face o analiză detaliată a tuturor părților din propunere înainte de a trece mai departe. Totuși, atât propunerea Comisiei, cât și planul de lucru nu uh, satisfac aceste reguli esențiale. Dacă analizăm propunerea, avem senzația că Comisia acordă o mai mare importanță chestiunilor politice decât uh, intereselor și bunăstării marii majorități a utilizatorilor acestei mărci comunitare, în special utilizatorii uh, oficiilor naționale. Acești utilizatori sunt în principal IMM-uri. Dacă propunerea se adoptă, așa cum este ea la ora actuală, mă tem că aceasta va fi în detrimentul acestor utilizatori. Doamnelor și domnilor, ținând cont de aceste lucruri, aș vrea să fac aici câteva critici în legătură cu felul în care s-a realizat studiul Institutului Max Planck. Deși peste 75% din utilizatori își înregistrează mărcile la oficiile naționale, consultările s-au realizat aproape în mod exclusiv cu utilizatori și organizații care se înscriu la oficiul european. Și pentru că se propune o schimbare spre un singur sistem, aceasta va avea consecințe asupra sistemului oficiilor naționale. Totuși, trebuie să spunem că analiza realizată de Institutul Max Planck a fost detaliată și propunerea făcută este una echilibrată și care ține cont de rezultatele la care s-a ajuns. Este surprinzător faptul că Comisia nu respectă recomandările acestui institut într-un fel care dezechilibrează situația atât în ceea ce privește deținătorii de drepturi, cât și la nivelul oficiilor naționale pentru că o astfel de propunere atât de importantă ar trebui însoțită de un studiu de impact foarte clar și de argumente convingătoare. Din păcate însă, acest studiu de impact care a fost prezentat de comisie nu este corect, nu este complet și se pare că are niște scopuri comerciale foarte clare. Marca comunitară oferă un drept exclusiv de a o utiliza și de a preveni pe alții să utilizeze Uh, semne sau marcaje asemănătoare care să inducă confuzie. Aceasta este o extensie a regulii generale în ceea ce privește libertatea de circulație a bunurilor, așa că un astfel de drept n-ar fi prea ușor de obținut, n-ar trebui să fie prea ușor de obținut și ar trebui să fie justificat doar de scopuri comerciale. Un drept exclusiv care să acopere cele 28 de state membre este un instrument foarte puternic pentru un titular foarte puternic Companiile mai mici și cele mijlocii, mai puțin puternice, au nevoie de alte alternative care să țină cont de portofelul lor și prin aceasta să aibă un câștig de cauză pe piața largă comunitară. Aceasta ar putea duce la și mai multe conflicte, așa că nu putem presupune că economia Uniunii Europene ar avea de beneficiat de pe urma unui sistem în care nivelul taxelor pentru înregistrare este reglementat doar de către situația financiară a celor care prezintă și cer această marcă. De asemenea, competențele nu trebuie trecute doar la nivelul oficiului UE, ci trebuie menținute acolo unde se află ele. Pentru că o intervenție la nivelul teritoriilor, fie ex officio, fie după cererea prezentată, va duce în mod inevitabil la costuri pentru statul membru respectiv. Ideea în spatele acordului din 2010, care este preluată de Institutul Max Planck, este aceea de redistribuire a 50% din aceste taxe, care reflectă costurile necesare pentru funcționarea oficiilor. Costurile de remunerare trebuie să aibă legătură cu participarea în proiectele de cooperare și aceasta ar oferi puteri prea mari Comisiei pentru a propune noi schimbări în aceste proiecte de cooperare. Nu există nicio garanție că scopul și volumul vor fi menținute. Din punctul meu de vedere, e clar că Comisia nu și-a îndeplinit sarcina de a avea un temei juridic foarte clar pentru distribuția acestor taxe în conformitate cu taxe de renoire în conformitate cu acordul din 2010. Am deci uh, semne de întrebare în legătură cu actele delegate, care sunt foarte extinse. Aceste mărci comunitare sunt esențiale pentru companiile europene, indiferent că sunt mici sau mari. Și ținând cont de situația economică atât de delicată în ziua de astăzi în unele state membre, nu cred că putem adopta o astfel de propunere extinsă decât dacă ea este susținută de un studiu de impact foarte clar și coerent. Așa că aș cere Parlamentul European să ascultă aceste critici prezentate de către toți actorii implicați și să ia măsurile necesare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Și acum Doamna Don Franklin. Uh, mulțumesc, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a lua cuvântul în fața dumneavoastră astăzi. Sunt președinta um, Comisiei pentru Marca Europeană a European Brands Association Repre și reprezentăm, reprezentăm 18.000 de companii toate dimensiunile, de la IMM-uri la, la corporații naționale și multinaționale. Aceste companii um, fabrică produse de consum zilnic, deci fabricile, deci uh, mărcile comunitare sunt foarte importante pentru încrederea în uh, calitatea produselor și în ceea ce privește originea acestora. Am, uh, avem legături cu alte asociații similare, similare pentru a ne asigura, m-am, i-am contactat pentru a mă asigura că vorbesc în numele lor. Inovarea, creșterea economică și de locuri de muncă se bazează pe proprietatea intelectuală, inclusiv mărci înregistrate. Companiile creează produse noi, mărci noi, ceea ce sporește competitivitatea și îmbătățește viața oamenilor. Iată de ce este foarte important ca sistemul european al măr mărcii comunitare să funcționeze bine pentru a încuraja mediul de afaceri. Sistemul comunitar uh, al, sistemul mărcii comunitare a fost un succes până acum și toate părțile implicate uh, consideră că um, își aduc contribuția pentru a se asigura că uh, Sistemul uh, mărcii europene la nivel uh, european și uh, național funcționează cum trebuie. Toate companiile, indiferent de dimensiunea lor, au nevoie de siguranță, claritate, oportunitate și eficiență, fără birocrație mm, inutilă. Au nevoie de modalități eficiente de a își înregistra și reînnoi, precum și consolida mărcile înregistrate pentru companiile care doresc să vândă pe teritoriul Uniunii Europene. Marca comunitară oferă un sistem uh, rentabil și eficient de a-și proteja mărcile, în timp ce sistemele complementare naționale răspund nevoilor mediului de afaceri care pun accent pe nivelul național și își protejează mai degrabă mărcile la nivelul țărilor. Toate companiile au nevoie de, au nevoie de opțiunea de a registra marca la nivel european uh, sau la nivel național în funcție de cerințele, uh, cerințele lor, uh, astfel încât este în interesul tuturor ca, ca OHIM-ul și birourile naționale să funcționeze în mod eficient. Implicarea utilizatorilor în dezvoltarea sistemelor mărcilor europene uh, precum și funcționarea oficiilor uh, de mărci, este o situație în care toate părțile au de câștigat și trebuie să fie încurajată pentru a îmbunătăți flexibilitatea OHIM și a birourilor naționale pentru a răspunde nevoilor uh, mediului de afaceri și a utilizatorilor lor. Utilizatorii au subliniat importanța unui sistem de guvernanță transparent și solid. Credem că finanțarea, că banii plătiți de uh, deținătorii de mărci pentru protejarea mărcii ar trebui să fie folosiți doar uh, în acest scop, iar uh, dobânzile ar trebui să fie folosite pentru utilizatori pentru a menține calitatea uh, mărcilor. Sprijinim propunerile Comisiei în ceea ce privește cooperarea între OHIM și birourile naționale și prin granturi și, ne, și uh, presupunem că aceste obiective, aceste proiecte vor fi gestionate cum trebuie în conformitate cu controle financiare pentru a asigura bunătățiri măsurabile. Considerăm că acumularea de excedente bugetare ar trebui să fie evitată și acolo unde se poate să se asigure un um, echilibru bugetar uh, și se um, și, și dorim ca să se țină cont de reducerea taxelor și posibilitatea de, și pos, posibilitatea de a se înregistra acestea. OHIM ar trebui să-și uh, asume competențe adiționale, cum ar fi observa- observatorul, atâta timp cât utilizatorii sprijină acest lucru și atâta timp cât este clar că prioritatea ohimului ar trebui să fie ar, trebui, uh, ar trebui să rămână principalele sale atribuții și aplicarea acestora, înregistrarea și renoirea mărcilor și, um, a, și alte competențe să fie secundare. La ora actuală există unele diferențe în ceea ce privește sistemele de, de mărci înregistrate. Uh, de pildă, în unele birouri, în unele statele membre se oferă examinare ex officiu în ceea ce privește drepturile prealabile, în timp ce în altele nu se oferă acest lucru și în ceea ce privește anularea, aceasta este posibilă în, într-un birou, în anumite birouri naționale, în unele state membre și numai în tribunale în alte state membre. Uh, aceste propuneri eh, sunt eh, bune fiindcă se îndreaptă către o abordare comună și consecventă, dar va mai dura ceva timp până vom putea face schimbările necesare pentru a ajunge la acest scop. Asociațiile utilizatorilor au revizuit aceste propuneri și fiecare asociație și-a înaintat propriul document în care subliniază chestiuni specifice care vizează pe membrii lor sau um, um instanțe unde formularea propunerii ar putea să necesite o modificare pentru a evita proasta interpretare. Nu vorbesc în numele tuturor utilizatorilor, bineînțeles, deci vă rog să citiți documentele lor sau să discutați cu asociațiile de utilizatori dacă puteți, fiindcă ne dorim cu toții să ne asigurăm că sistemul de mărci funcționează bine pentru toată lumea. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank. Jetzt haben wir als nächstes Herrn Jose. Mulțumesc foarte mult, domnul Jose Montero. Mulțumesc, președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Wikström pentru invitație, vreau să vă mulțumesc doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European pentru această conferință. Am să mă centrez în intervenția mea pe trei puncte. În primul rând, acțiunile pentru a lupta împotriva contrafacerii și a bunurilor ilegale, în al doilea rând motive întemeiate de refuz și în al treilea rând drepturi conferite de către o marcă înregistrată. Dacă trecem la primul punct, acțiuni de luptă împotriva contrafacerii și împotriva bunurilor ilegale. După cum s-a văzut, noi susținem cele două propuneri ale Comisiei. În primul rând, uh, titularii de drept ar putea preveni importarea bunurilor contrafăcute atunci când doar expeditorul de mărfuri are scopuri comerciale. De fapt, uh, vânzările de astfel de bunuri ilegale, prin livrări multiple, în cantități mici, reprezintă unul dintre mijloacele preferate pentru a aduce astfel de bunuri contrafăcute pe teritoriul UE. De asemenea, susținem și regula nouă care ar permite să se ia măsuri împotriva importului și vânzărilor de bunuri contrafăcute prin uh, piese de schimb și componente, cum ar fi, de exemplu, etichetare, ambalaj și așa mai departe. În ceea ce privește bunurile care se află în tranzit, se știe că, în practică, traficanții abuzează, practic, de acest statut de tranzit pentru a intra pe piața comunitară. Știm că Franța, Germania și Italia sunt, de altfel, utilizate ca puncte de trecere și pentru a introduce produse contrafăcute. Această practică dăunătoare trebuie să fie rezolvată în legislația referitoare la marca comunitară pentru a da avantajul consumatorilor și companiilor legitime. De aceea, titularii ar trebui să aibă dreptul să se opună tranzitului de bunuri contrafăcute, chiar dacă acestea sunt în mod clar făcute pentru a intra pe piața europeană. Propunerea este absolut esențială pentru că noul cod vamal și reglementarea aferentă înlătură puterea sau competența vămilor de a face o verificare a acestor bunuri de tranzit dacă nu sunt destinate pieții europene. Sistemul vechi a funcționat bine mulți ani și de când s-a schimbat recent, câteva state membre, precum Franța, au publicat date statistice în care se confirmă că au fost deținute bunuri contrafăcute și a crescut procentul acestora cu 40% în anul 2012. Acestea reprezintă o problemă pentru consumatori, pentru companii și pentru întreaga economie a UE. Din toate aceste motive, susținem soluția propusă și considerăm de altfel că aceasta este coerentă cu angajamentele europene de a lupta împotriva uh, bunurilor care nu respectă drepturile de proprietate intelectuală. Și de asemenea, pentru că această propunere se uh, referă doar la bunurile contrafăcute, practic comerțul legal nu este afectat în niciun fel. Al doilea punct, uh, motive întemeiate pentru a oferi un refuz. Funcția oficiilor naționale nu este aceeași cu cea a oficiului european. Susținem ca oficiul european să țină cont de toate limbile din Uniunea Europeană atunci când se examinează motivele oferite, ținând cont de caracterul special al acestui oficiu. Totuși, nu considerăm că povara trebuie să revină oficiilor naționale pentru a analiza situația și pentru a se exprima în ceea ce privește niște chestiuni care sunt înțelese doar de profesioniști și de către consumatorii finali. De aceea, propunerea actuală cred că este disproporționată și nu, funcțion- nu este funcționabilă pentru că oficiile naționale s-ar afla într-o poziție care ar lovi în sistemul de înregistrare din fiecare stat membru. Mai mult decât atât, n-ar fi uh, necesar să se renunțe la dreptul de marcă în propria țară doar pentru că semnul nu este diferit în altă țară din Uniunea Europeană. Dacă ținem cont și de uh, cercurile de afaceri și nu doar uh, consumatorii, atunci acesta ar putea fi răspunsul potrivit pentru a asigura libertatea de circulație a mărfurilor și serviciilor în Uniunea Europeană. Această prevedere intră în contradicție cu principiul coexistenței între cele două sisteme de marcă națională și marcă comunitară. Cel de-al treilea și ultimul punct la care vreau să mă refer se referă la drepturile oferite de către marca comunitară și ceea ce numim testul identității duble. Spre deosebire de ceea ce se arată în propunere, noi nu considerăm că această prevedere va oferi o mai mare certitudine juridică. Din potrivă, aceste prevederi ar putea duce la o anumită incertitudine în mai multe situații, cum ar fi, de exemplu, așa cum este la ora actuală, pentru că intră în contradicție cu articolul 10.3, care permite titularului de drept să prevină părțile terțe să utilizeze o marcă în cadrul unei publicități comparative ilegale. Aceasta ar afecta funcția originară a mărcii comunitare. Exemple clare de bunuri contrafăcute, de exemplu produsele cosmetice ieftine, care nu pot fi confundate cu cele originale, se referă doar la centrele unde se comercializează aceste produse. Și, în sfârșit, ar trebui să se ofere disclaimere pentru a evita confuzia, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul uh, arsenal care a ajuns la Curtea Europeană de Justiție. Astfel de afirmații pentru a evita confuzia față de produsele de origine sunt necesare și e greu de crezut că funcția de origine ar putea fi afectată de acestea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc tuturor uh, pentru faptul că Uh, sunteți succinți. Uh, iată, am reușit să recuperăm ceva din timp. Din partea, domn... din partea comisiei, domnul König dorește să spună ceva și apoi trecem la întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit pentru contribuțiile lor foarte interesante. Aș dori să mă refer la, la un punct care mi se pare foarte important și anume, aș dori să spun foarte clar că Comisia nu acceptă ca această propunere să fie um, descrisă ca fiind împotriva IMM-urilor, împotriva micilor uh, întreprinzători. Din potrivă, obiectivul prote- uh, de a, obiectivul de a face uh, protecția mărcii mai accesibil pentru IMM-uri este unul dintre obiectivele cheie ale acestei propuneri. Și am să vă dau câteva exemple pentru a sprijini argumentul acesta. În primul rând, simplul fapt că se propune armonizare aprofundată a unor elemente fundamentale din legislația națională. E bine, exact acest lucru este Uh, adresat celor care nu merg direct în Alicante pentru că vor să fie activi în întreaga Uniune Europeană, ci uh, celor ca, se adresează celor care merg în 1, 2, 3 state membre pentru că vor să aibă activitate acolo. Și aceste mici întreprinderi care au activitate pe o suprafață mai mică vor, uh, vor avea de beneficiat de pe urma acestei propuneri. Un al doilea rând, printre bunele practici pe care dorim să le armonizăm în Uniunea Europeană, este posibilitatea de a avea parte de o procedură de uh, reclamație și anulare mai rapidă și mai ieftină. Deci, în loc să trebuiască să mergi în instanță, să plătești un avocat, să aștepți mult timp, Um, pentru a obține ceea ce dorești, noi propunem ca anumite IMM-uri să poată profita de pe urmă, ca, ca IMM-urile să poată profita de pe urma unor proceduri rapide și ieftine la nivel național, așa cum este deja cazul în multe state membre. Și încă un exemplu, trecerea de la sistemul de trei clase către sistemul de o clasă, când este vorba de uh, solicitări, de înregistrare, este o posibilitate pentru IMM-uri de a înregistra mărci uh, într-un mod mult mai adaptat la ceea ce au uh, ele nevoie. Este ceea ce um, doream să spun și aștept cu nerăbdare discuțiile în continuare cu celelalte instituții. Mulțumim, domnule König. Acum, doamna Wikström. Mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au intervenit. În primul rând, aș dori să mă adresez uh, dumneavoastră tuturor um, experților. Dacă ar fi să numiți un lucru, care ar fi cea mai importantă inovație în acest uh, proces de reformă? Și în al doilea rând, ce ați, do- ce ați fi dorit să vedeți în propunerea Comisiei lucru pe care nu îl vedeți, pe, ceea ce comis- pe care Comisia nu l-a uh, propus. Și o întrebare adresată reprezentatorilor utilizatorilor. Cred că suntem cu toții de acord că este nevoie de un sistem pe două niveluri, cu marca comunitară și marca la nivel națio- național. Discuția mai degrabă se centrează asupra uh, următorului aspect. Uh, în ce măsură și cât din regulile naționale trebuie să fie uh, armonizate și cum? Bineînțeles că avantajul uh, pentru uh, armonizare ar fi dacă o mică companie ar, uh, ar putea avea acces la mai multe mărci naționale uh, față de a avea o marcă comunitară. Cât de des credeți că se întâmplă acest lucru și uh, cât de des uh, credeți că regulile sunt uh, similare? După cum știm, banii vorbesc. Așa, și ne dăm seama de asta în fiecare zi, mai ales în Parlament. Aș dori să-l întreb pe domnul Ernst și pe doamna Osweberg în privința excedentului uh, OHIM Înțeleg faptul că nu sunteți de acord cu faptul că excedentul se duce înspre bugetul european, înțeleg logica dumneavoastră, însă același lucru ar trebui să, lucrurile ar trebui să fie văzute la fel când este vorba de sistemele naționale. Aș vrea să știu dacă puteți să uh, garantați că niciun fel de taxă din, uh, de la oficiile naționale nu se întoarce în bugetele statelor membre. Asta este situația? Și de asemenea, aș dori să știu care este poziția dumneavoastră și a domnului Campinos referitor la fondul de cooperare și echilibrul între cooperarea voluntară și cea obligatorie. Mie mi se pare că toată lumea este pentru munca uh, obținută în uh, fondul de cooperare de până acum și că există o oarecare rezistență față de ideea de cooperare obligatorie în sensul că fiecare uh, fiecare birou național ar trebui să participe la proiecte. Am înțeles că statele membre nu sunt foarte îngrijorate în acest sens pentru că se pare că oricum au reprezentanți în um, Consiliul de Administrație și pot deci să controleze ce fel de, pro, uh, de proiecte sunt uh, aprobate. Considerați că sistemul funcționează în ziua de astăzi? Ce ar trebui să se schimbe sau ce s-ar schimba prin uh, propunerea Comisiei în acest domeniu? Mai am foarte multe întrebări, dar mă voi limita doar la acest, acestea. Dacă vedeți că ies din sală, este pentru că trebuie să merg la vot la Comisia Libe la ora 5. Mulțumim, doamnă Wikström. Este o, o săptămână incredibilă cu voturi și reuniuni în Parlament. Mâine dimineață haosul va fi la fel, deci vă vom ierta că plecați, dar Uh, sunt multe întrebări, deci am să dau cuvântul experților. Începem cu domnul Campinos și apoi uh, cu ceilalți. Vă rog. Uh, much, Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succint, fiindcă nu avem timp. Domnule Wikström, ați adresat foarte multe întrebări interesante, dar o să încerc totuși să fiu succint. Care sunt cele mai relevante elemente întrebați dumneavoastră și sunt de acord aici cu domnul Koenig? Vorbim aici despre faptul că anual 60.000 până la 70.000 de solicitări sunt registrate la nivel național versus o 110.000 de la nivel uh, european. Acestea sunt cifrele anual. 7, 70 de mii, între 70 și 100.000. de mii. Dacă, dacă ești o, o firmă, să zicem, și dacă ai hotărâ să, dacă ai avea de ales între marca națională și comunitară, ce spune domnul Koenig este foarte adevărat, alegerea nu ar trebui să fie generată de o diferențe legislative sau de interpretarea legii sau diferențe de calitate uh, a examinării, a procedurii sau a pro procesului respectiv. Suntem într-o piață unică. Doar, doar uh, protecția pe care o oferă marca registrată ar trebui să fie, motiv, să fie uh, motivul alegerii. Și cu cât ne îndreptăm mai mult în această direcție, cu atât ajutăm mai mult industria. Pentru mine este clar acest lucru. Comisia, așa cum am spus, a făcut o treabă foarte bună aici. A, a prezentat o abordare echilibrată între, între o sferă practică și una foarte ambițioasă. Aceasta este o abordare foarte bună pentru a demara dezbaterea. Am uh, citit foarte multe lucruri interesante în uh, documentul uh, IEMS. Dacă, dacă vă interesează, sunt, să fac propuneri și mai interesante, dar apoi ștacheta va fi ridicată și mai mult în ceea ce privește aceste propuneri. Acum vorbim să vorbim despre bani, fiindcă uh, banii sunt foarte importanți. Aveți pe deplin de toate, doamnă Wikström, dar să vă spun câteva lucruri, domnule președinte. În primul rând, uh, propunerea comisiei mi se pare echilibrată la nivelul abordării, fiindcă se spune că în momentul în care avem un excedent la OHIM, trebuie să se scadă mai întâi ca echivalentul unui an de cheltuieli, fiindcă acești bani ar trebui să fie transferați într-un fond de rezerve care să nu ajungă înapoi la bugetul european. În al doilea rând, Așa cum s-a întâmplat și cu observatorul european și cu baza de date europeană, ar trebui să fie avut în vedere activitățile pe care ar putea să le deruleze OHIM-ul, fiindcă sunt, sunt mai multe activități pe care ar putea, pe care Parlamentul și Consiliul pe baza propunerii Comisiei ni le-ar putea încredința. Și, iată, vă spun așa, din indicațiile geografice, uh, Comisia a spus că ar dori ca indicațiile de origine pentru produse alimentare, de pildă, să treacă în competența ohimului. Se face o revizuire acum în ceea ce privește eh, indicațiile geografice non-agricole, care sunt foarte importante în ceea ce privește negocierile cu India și, și alte, alte astfel de țări. Deci mai sunt și alte activități pe care le-ați putea încredința la nivelul drepturilor de proprietate intelectuală. Deci avem o mare parte a accidentului. Am văzut ce, ce activități am putea, am putea lua în plus. După mine, dacă mai avem bani, domnule președinte, normal este ca banii să se întoarcă la bugetul european, fiindcă sunt bani europeni. Da, aici poate colegii din dreapta, dreapta sau stânga, mă rog, nu contează în cazul ăsta din dreapta, nu sunt de acord cu mine. Dar pentru mine acest lucru este de la sine înțeles și doamna Wikström pune punctul pe I. Să ne uităm ce, fac, ce, ce se face în America. Sunt, a, am fost întrebat uh, câte, câte birouri, câte agenții pot asigura că banii sunt folosiți, folosiți cum trebuie și apoi, se și apoi surplusul se întoarce la buget. Asta este răspunsul, domnule președinte. Propunerea comisiei este foarte echilibrată în ceea ce privește cooperarea. S-ar putea să înțelegem, să înțelegem diferit formularea, dar uh, dar, mă rog, comisia aici, domnul Koenig, domnul Koenig este aici, noi cooperăm pe baza, pe baza proiectelor, uh, fondurilor de convergență, am, avem 18 proiecte de pildă, statele membre au fost plătite deja pentru serviciile pe care le-au oferit Uh, deci, deci asta se regăsește și în propunerea comisiei. Dar dacă sunt îngrijorări în ceea ce privește formularea, bine, nu vreau să vorbesc în numele comisiei aici. Dar dacă ăsta este obiectivul comisiei, să mai nuanțeze lucrurile pe aici pe acolo la formulare, atunci sigur nu e nicio problemă, dar după cum spuneam, abordarea este corectă. În concluzie, domnule președinte, am alte îngrijorări, dar dați fiindcă nu le-a ridicat domnea Wikström, nu o să uh, vă vorbesc acum despre ele, fiindcă nu am fost întrebat. Ja, eh, Domnul Ernst, mulțumesc. Voi încerca și eu să răspund la întrebările doamnei Wikström. Ați întrebat care sunt cele mai importante prevederi ale directivei. Ei bine, acest lucru poate fi interpretat în mod pozitiv, dar și în mod negativ, care sunt cele mai bune și care sunt cele mai um, puțin uh, agreate. Voi începe cu acestea. Ceea ce este împotriva sistemului, consider eu că este articolul 4 aliniatul 2 al directivei. Aici se spune că în cazul înregistrării unei mărci naționale trebuie să se ia în considerare și dacă există obstacole de înregistrare într-un alt uh, stat membru. Acest este pur și simplu împotriva sistemului. Dacă dacă, iau o, dacă vreau să înregistrez o marcă în Suedia, să spunem, doamnă Wikström, nu, nu mă interesează dacă în Germania sau în Portugalia există obstacole pentru înregistrarea acestei mărci. Acest lucru însă se schimbă imediat dacă este vorba despre înregistrarea unei mărci comunitare. Atunci este corect să se verifice în întreaga Uniune Europeană. Nu are însă niciun sens să se facă acest lucru la înregistrarea unei mărci naționale. Este împotriva sistemului, creează costuri suplimentare atât pentru cei care înregistrează, solicită înregistrarea mărcii, cât și pentru oficiile naționale. Articolul 10 al directivei este de asemenea greșit din punct de vedere al sistemului dacă se face uh, referire numai la funcția de origine este uh, ceva ce nu poate fi adus în armonie cu uh, propunerea actuală. Care sunt elementele pozitive? Cu siguranță faptul că temeiul juridic în Uniunea Europeană va fi armonizat și de asemenea este pozitiv faptul că există posibilitatea de a um, face apel sau reclamație într-un mod mai elegant, mai simplu, să spunem așa. Însă, armonizarea diferitelor uh, drepturi naționale nu este esențială în acest sens. Reprezentantul Comisiei a spus că este important pentru IMM-uri care doresc să depună o marcă națională nu numai într-o țară, ci în 3, 4, 5 sau 6 uh, state ale Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, acest lucru nu se va întâmpla atât de des în Uniunea Europeană, pentru că asta reglementează costul. Uitați-vă numai cât de scumpe vor fi înregistrările de marcă la Alicante în viitor. Va fi de aproximativ 740 de euro. Și dacă o depunerea unei mărci naționale este de aproximativ 200-250 de euro, atunci pentru întreprinderi este destul de simplu să calculeze că nu merită să depună 5, 6, 7 mărci naționale față de uh, marca europeană. Bineînțeles, nu ar trebui să supraestimăm uh, importanța acestui uh, element. Următorul punct s-a referit la întrebarea de ce excedentul um, oficiului pentru marca comunitară să nu meargă în bugetul uh, comunitar pentru că și excedentele birourilor oficiilor naționale de marcă înregistrată se întorc în bugetele naționale. Este o întrebare justificată. Pot să vă confirm că în Germania așa stau lucrurile, însă pot să vă spun și că ne dăm silința să avem uh, în vedere de la bun început un echilibru și că și vă asigur că nu Uh, dorește guvernul german să se îmbogățească pe costul uh, utilizatorilor. Uh, și trebuie să vă spun că excedentul nostru nu este pe departe atât de mare ca și cel de la Alicante. În plus, este bine să vorbim despre foarte multe lucruri, dar este greu să schimbi un sistem existent. Până acum regulile erau clare, exista un excedent la Alicante și acesta urma să fie plătit înapoi oficiilor naționale, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată și în plus se spunea clar că acești bani trebuie să fie utilizați în domeniul uh, proprietății intelectuale prin acorduri de cooperare. Apoi, acest for, Parlamentul European, împreună cu Consiliul, au, au decis o directivă în urmă cu jumătate de an care a extins competențele uh, Um, oficiului de la Alicante, crearea observatorului, uh, combaterea contrafacerii, monitorizarea pieței, uh, obiectivul general al promovării proprietății intelectuale, sunt competențe care au fost create în urmă cu un an și jumătate. Noi am pleda pentru consecvență în acest domeniu și am dorit să nu se decidă brusc ca excedentul să fie utilizat altfel. Cum s-au utilizat acordurile de cooperare? Sunt oare statele membre de, uh, mulțumite cu acestea? A fost și asta o întrebare. Da, din punct de vedere german, noi suntem de acord. Însă trebuie spus uh, clar că Germania nu beneficiază în mod special la aceste acorduri. Uh, sau nu participă atât de mult la ele. Mai ales micile state membre au fost cele care s-au bucurat de plăți. Dar din punctul nostru de vedere este și în regulă dacă acesta este un mod de a îmbunătăți protecția proprietății intelectuale în Europa. Suntem dispuși să sprijinim această măsură și în viitor. Fie că este vorba de a vedea acest lucru ca un exemplu de solidaritate sau o dorință de cooperare. În orice caz, noi considerăm sistemul de până acum foarte bun și funcțional. O ultimă întrebare, doamnă Vix, la ultima întrebare a doamnei Wikström, dacă am înțeles corect, ce s-ar schimba dacă uh, propunerile Comisiei ar fi adoptate așa cum sunt ele acum de către Parlament și Consiliu. Ei bine, în primul rând ar exista obligația de a coopera. Și acest lucru este problematic pentru că atunci conținutul cooperării ar fi uh, decis de către comisie și s-ar putea întâmpla ca nu fiecare birou național să poată face față solicitărilor de cooperare însă sunt obligați să o facă dacă ar fi după dorința Comisiei. Iar aceste uh, țări, nu, acestor țări nu le ajută la nimic dacă primesc o serie, o parte din excedentul de la Alicante, dacă trebuie să financeze restul din uh, propria trezorerie. Deci, din punctul nostru de vedere, această prevedere este mult mai strictă ca și până acum și, în general, noi am pleda să se rămână la sistemul actual. Doamnă deputat, sper că v-am răspuns la întrebare. Dacă am uitat vreuna dintre ele, vă rog frumos să îmi spuneți. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Ernst. Doamna Osif, Svetborg, vă rog. Mulțumesc, o să încerc și eu să răspund tuturor întrebărilor adresate. În primul rând, vreau să încep cu elementul cel mai important care se desprinde din această propunere. Unele dintre propunerile făcute în ceea ce privește armonizarea sunt binevenite. Există foarte multe aspecte pozitive în această propunere și trebuie subliniat acest lucru, fiindcă acestea reprezintă aspectele cele mai importante. În mare măsură sunt de acord cu ce a spus uh, antevorbitorul meu, dar ce ne lipsește? Trebuie să se pună mai mult accent pe IMM-uri la nivel național. IMM-uri care nu se gândesc să treacă în piața europeană. IMM-uri care nu depășesc frontiera țării și nu își doresc, nu au, nicio, nu au nevoie să depășească sistemul național. Accentul nu s-a pus suficient pe nevoile acestor uh, utilizatori naționali, companiile foarte, foarte mici. Deci asta ar fi dorința mea, să se pună mai mult accent pe IMM-urile naționale mici, pentru ca acestora să le fie mai ușor să obțină marca pe care doresc să o folosească în propria lor țară, uneori chiar local în respectiva țară, pentru a nu trebui să pentru a nu trebui să se asigure că nu încalcă regulile sau să-și uh, schimbe solicitarea de marcă, fiindcă s-ar putea ca în uh, una dintre celelalte țări europene să uh, există o altă marcă care ar putea împiedica să-și folosească marca respectivă la nivel extrem de local în țara respectivă. În ceea ce privește banii, banii sunt întotdeauna foarte importanți, așa cum știm prea bine. Sunt de acord că banii trebuie să rămână în cadrul sistemului. Banii ar trebui să fie păstrați pentru a, pentru a sprijini atât procesul de armonizare, cât și dezvoltarea sistemului în sine, dezvoltarea, punerea la punct a instrumentelor necesare, precum și a cunoștințelor și a experienței necesare. Instrumentele ar, bene, ar fi pe folosul tuturor utilizatorilor, atât a celor mari la nivel european și din afara Uniunii Europene, ca să spunem sincer, precum și IMM-urilor care doresc să obțină atât fie o marcă, o registrare a unei mărci la nivel național sau o registrare a unei mărci la nivel european. Dacă am putea folosi banii, așa cum facem astăzi, în proiectele de cooperare pentru a pune la punct instrumente care să ne permită uh, înlesnirea procedurii pe toată lumea, cred că această, folos, că această folosire ar fi foarte bună. Ar trebui să, să se promoveze conștientizarea opiniei publice în ceea ce privește importanța mărcilor înregistrate, Uh, drepturilor de proprietate intelectuală mai degrabă, dar mă refer numai la mărcile registrate aici, și importanța lor în ceea ce privește inovarea și creșterea pieței europene și a țărilor europene. Banii ar trebui să, să rămână în acest sistem și există modalități de a ne asigura că banii sunt folosiți în cadrul sistemului și nu uh, ies în afara acestuia. Ați adresat o întrebare cu privire la proiectele de cooperare. Acestea, la, la ora actuală, funcționează foarte bine din punctul nostru de vedere. Noi suntem un uh, oficiu mic față de colegul din Germania, care uh, are o agenție foarte mare, iar mm, programele de cooperare în care am fost implicate noi, implicați noi au funcționat foarte bine acestea ar trebui să fie obligatorii sau nu? Aceasta este întrebarea. Uneori este foarte greu pentru un uh, birou mic să se poată asigura că are resursele necesare la dispoziție. Chiar dacă suntem plătiți pentru activitatea noastră, s-ar putea să nu avem resursele necesare pentru a face tot ce ni s-a cerut să facem. Deci, obligativitatea ar putea să reprezinte o greutate pentru birourile mici. Cum funcționează lucrurile la ora actuală? sistemul funcționează cum trebuie și ne bucurăm că putem participa la activitățile pe care le considerăm noi importante pentru noi, pentru țara noastră și pentru utilizatorii uh, sistemului din țara noastră. Cred că am răspuns tuturor întrebărilor. Dacă nu, uh, sunt gata să răspund întrebărilor pe care poate le-am sărit. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să lămuresc uh, aspectul legat de IMM-uri, fiindcă sunt într totul de acord cu ce a spus Comisia, și anume că nu există nimic în această propunere care să se opună dezvoltării IMM-urilor. Eu mă am, am legături foarte strânse cu IMM-urile, am și eu un IMM și înțeleg foarte bine nevoilor, nevoile lor. Trebuie să înțelegem că companiile mici nu vor rămâne mici la nesfârșit, vor să se dezvolte. Poate unele uh, Uh, companii mici, un coafor sau așa mai departe, au nevoie de marca registrată doar la nivel foarte local. Nu vrem să le îngreunăm situația lor, dar trebuie să privim către viitor și să vedem cum se pot dezvolta aceste companii mici și cum uh, își pot uh, lărgi orizontul. Multe dintre aceste companii nu. Um, nu vor dori marca comunitară din start, și s-ar putea să, să nu înțeleagă foarte clar care este situația, care sunt drepturile, care sunt obligațiile. Deci trebuie să existe uh, o, o armonizare la acest nivel. Trebuie să ne, să ne amintim că acest sistem comun se referă la toate cele 28 de, de, de, 28 de țări și nu se poate ca toate țările care își doresc marca comunitară să o și obțină. S-ar putea să fie blocată pe alocuri, iar în aceste cazuri s-ar putea uh, ca companiile mari să fie cele care fac apel la birourile naționale. Deci trebuie să existe o înțelegere comună. Dacă nu, lucrurile sunt răgănate și se cheltuiesc foarte, mult, foarte mulți bani, e nevoie de foarte multe consiliere pentru a-i face pe acești oameni să înțeleagă cum funcționează sistemul. Deci nu este vorba de uh, costuri, de o diferență de costuri. Acesta este uh, doar un factor, fiindcă există și costuri suplimentare la nivel intern, la, nivel, la nivelul uh, comunicării cu uh, titulari de, de drepturi și așa mai departe. Deci este un element foarte mic. Noi dorim ca sistemul să funcționeze bine pentru toată lumea și dorim să le permitem companiilor mici să își lărgească orizontul și să devină mai mari, fiindcă uh, toate multinaționalele au început prin a fi o companie mică undeva într-o țară. Deci trebuie să le dăm o mână de ajutor în acest sens. În ceea ce privește uh, uh, cealaltă întrebare adresată uh, Uh, vreau să vă spun că am identificat foarte multe elemente, dar nu sunt neapărat uh, urgente. Dacă, uh, dacă doriți, am putea să trecem în revistă. Acum, în ceea ce privește un element foarte important pentru mine este tranzitul, fiindcă uh, fiindcă după mine facem pași înapoi. Am vorbit despre un sistem uh, care progresează, care deschide, lărgește orizontul pe viitor. Am avut un sistem cu tranzitul care a funcționat bine timp de 30 de ani, nu am, ne-am confruntat cu probleme serioase. Uh, da, am avut 10-11 uh, de incidente din, din milioane de cazuri unde clienții au făcut greșeli, ceea ce uh, înseamnă că Uh, s-au înregistrat uh, mici întârzieri, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să uh, că trebuie să pierdem din vedere obiectivul nostru de, de protecția consumatorilor. Dacă aceste produse contrafăcute intră, după, um, pătrund din, la frontieră, atunci vor fi foarte greu de, de trasat și de recuperat. Deci nu trebuie să periclităm protecția consumatorilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Știu că uh, unii dintre experți trebuie să ne părăsească rapid, deci o să fiu succint. În primul rând vreau să vă spun că proiectul prezentat de comisie este unul uh, foarte important uh, și mare, uh, care cuprinde extrem de multe elemente pozitive. Este un text modern care, în mare parte, Uh, se bucură de sprijinul nostru al uh, titularilor de mărci. În ceea ce privește aspectele mai puțin pozitive, să zicem așa, vreau să spun că mă surprinde că o mare țară industrială cum ar fi Germania și un mare grup industrial cum este uh, grupul L'Oreal din care fac parte sunt pe aceeași lungime de undă dat fiindcă aspectele care au fost ridicate de reprezentantul Ministerului de Justiție din Germania sunt aspecte care ne interesează pe noi ca utilizatori ai sistemului de mărci europene și care reprezintă probleme pentru noi. Este vorba despre limitarea în ceea ce privește uh, funcția origine în ceea ce privește definiția atacului la marcă, obligația statelor membre de a examina Uh, semnul distinctiv uh, în ceea ce privește limbile statelor membre, toate acestea sunt probleme și pentru noi. În ceea ce privește aspectele pozitive, în mod limpede, există foarte multe aspecte pozitive, dar nu vreau să insist decât asupra unuia singur. Unuia singur este vorba despre despre combaterea contrabandei, articolele uh, 10, 4 și 5 Uh, din directiva 945 a regulamentului. În ceea ce privește excedentul bugetar, dat fiindcă L'Oreal, după mine, cred că suntem principalul utilizator al sistemului mărcii comunitare, suntem mari apărători a sistemului mărcilor comunitare, fiindcă este vorba într-o oarecare măsură și de banii noștri, de banii grupului meu. Aș vrea, eu aș dori ca acest excedent bugetar să fie folosit pentru uh, uh, proprietatea industrială în Europa. Vă mulțumesc. Herzlichen Dank. Frau Kollegin Wikström, zum Schluss. Mulțumim, doamnă Wikström. La final, doriți să faceți un scurt rezumat, vă rog. Nichts mehr? Well, as I pointed Mulțumesc. Așa cum spuneam mai devreme, va trebui să plec imediat, însă aș vrea înainte de aceasta să mulțumesc tuturor invitațiilor pentru prezența lor astăzi aici și sunt sigură că și din partea colegilor vor exista mai multe întrebări. Aș vrea să subliniez un lucru. În proiectul de raport Există un lucru pe care vreau, vreau să-l clarific încă de la început pentru toată lumea. Avem nevoie de un sistem funcțional dual, sistemul național și uh, sistemul uh, oficiului uh, marcii comunitare care se află la Alicante. Trebuie deci să lucrăm pe pornind de la această ipoteză și vă promit că voi prezenta amendamentele care să îmbunătățească propunerea comisiei. Mulțumesc. Și cu acesta mă grăbesc spre Comisia Libe pentru un vot important. Vă mulțumesc și ne vedem mâine. Danke, Fragen gibt es sonst keine mehr im Augenblick. Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să pună întrebări. Drept urmare, aș dori să mulțumesc tuturor experților pentru prezență. A fost uh, foarte informativ. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și nu este punctul 7, pentru că domnul Siefca mi-a solicitat să îl amânăm pentru mâine după vot, pentru că și dumnealui trebuie să meargă la o altă reuniune de vot. Deci continuăm cu punctul 25, raportul doamnei Regner referitor la îmbunătățirea dreptului internațional privat. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere faptul că mm, discutăm amendamentele, doresc să vă amintesc de contextul acestui raport din proprie inițiativă. De ce tocmai acum, când de-abia am uh, terminat să discutăm despre regulamentul Bruxelles 1, o facem din nou? De fapt, Comisia, la momentul respectiv, când am discutat uh, regulamentul Bruxelles 1, a ales metoda reformării, a recast. Este o metodă care permite unele modificări uh, într-un cadru foarte restricționat. Aștept, spune doamna Regner, până când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 pe care a fost uh, abordat deja și din nou avem un raport de inițiativă pe acest subiect. Despre ce este vorba? Comisia, la regulamentul Bruxelles 1, a ales metoda reformării, a recast, uh, o metodă care prevede posibilitatea de a face anumite modificări, însă într-un cad foarte, foarte restrâns, deci nu prea se poate. Uh, ceea ce am dorit eu și grupul meu a fost în măsurile uh, de luptă sindicală să existe o instanță care să fie competentă. De ce? Pentru că foarte des se întâmplă să existe, să se ia măsuri uh, în acest uh, caz, uh, inclusiv cazuri care au ajuns în fața Curții Europene de Justiție. Și, din punctul meu uh, de vedere, ar fi ideal să se creeze o instanță competentă pentru asta și anume această competență să fie să fie prevăzută în statul membru în care au loc mișcările sindicale sau activitățile sindicale. În cadrul regulamentului Bruxelles 1, Comisia a subliniat că acest lucru nu poate face parte din uh, procedura de reformare. Eu regret acest lucru pentru că în timpul negocierilor am discutat uh, despre asta și despre multe alte lucruri și eu nu am reușit să ajungem la un rezultat. În avizul pe care Comisia Ample l-a furnizat în cadrul acestei, uh, în cadrul acestei proceduri, s-a prevăzut uh, exact un astfel de, uh, o astfel de instanță competentă. Deci Comisia Ample sprijină acest lucru. Am uh, decis atunci să facem un raport din proprie inițiativă. Din păcate, nu poate fi un raport legislativ. Bun, un raport din proprie inițiativă în care să se prevadă aceste um, solicitări fundamentale. Acum am să vă prezint amendamentele depuse. Și am câteva întrebări. În primul rând, această solicitare este prevăzută și anume să se creeze o instanță competentă, dar sunt depuse și anumite amendamente despre care aș dori să aflu mai multe. De exemplu, atât la considerente, cât și în, de exemplu, în considerentul F, dar și mai Uh, târziu, eu doresc ca instanța cu uh, cea mai strânsă legătură cu motivul plângerii să fie, să fie cea competentă. Uh, se dorește eliminarea acestui lucru și aș dori să știu de ce s-a depus acest amendament, pentru că motivul de a aborda acest subiect este întotdeauna să avem o coerență între regulamentul Bruxelles 1 și Bruxelles 2, să se protejeze partea cea mai vulnerabilă. Sunt, este vorba de uh, principii uh, generale ale dreptului internațional privat. Și apoi, o întrebare uh, precisă referitoare la uh, considerentul G. Poate că este vorba numai de formulare uh, și anume se face referire la faptul că trebuie să se ia, să se preia uh, să se prevadă linii directoare nu numai pentru uh, măsurile sindicale, cum ar fi greva, ci și uh, pentru toate acele măsuri care ar putea um, um, cauza costuri suplimentare, daune financiare. Um, ei bine, mie mi se consideră că acțiunile sindicale sunt un drept fundamental um, și oricum aș dori să știu care a fost motivul pentru acest uh, amendament. Bun, am să întreb pe colegi dacă doresc să intervină pe acest subiect. Se pare că nu este cazul, De deci aș dori să um, intervin și eu. Dar nu, vă rog, domnule Stoianov, dumneavoastră întâi și apoi eu. Vreau să mă ajut de prozucim прозвучи малко Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea... Aș dori să mă refer la ceea ce spunea doamna raportor. Instanța competentă. Ce înseamnă exact acest lucru când, spui, când se spune uh, instanța uh, cea mai apropiată, cu legătura cea mai strânsă? o instanță cât se poate de strâns legată de domeniul muncii, nu înțeleg această formulare. Deci, încă o dată, este vorba de anumite principii pe care încercăm să le luăm în considerare. Bineînțeles că este important să creăm o coerență la, la acordarea competențelor. Să vă dau un exemplu mai degrabă, ca să înțelegeți mai bine. Dacă o instanță germană are de a face cu o problemă de conținut ce ține de Italia, se dorește ca instanța germană să aplice dreptul german. Însă, pe baza dreptului internațional privat, se poate întâmpla ca o instanță germană să trebuie să ia în considerare dreptul italian și să dea o sentință din acest punct de vedere. Dacă mergem mai departe, vedem de multe ori cazuri și de aceea am făcut referire la partea cea mai vulnerabilă. Așadar, am văzut cazuri în care o instanță germană nu poate aplica dreptul german pentru că se aplică dreptul celui mai vulnerabil și pe baza regulilor de competențe existente, situația poate să fie alta, și anume un uh, angajat poate să aleagă între o instanță germană uh, sau italiană, să spunem, în funcție de cum e cazul. Aceste principii, în mod general, trebuie să fie respectate. Însă, în general, tendința, obiectivul de a crea această instanță este de a se asigura aceste principiu Și bineînțeles că se pot schimba lucrurile, se pot crea noi constelații, pot crea noi competențe. Dar ideea este ca în, pentru a uh, proteja partea cea mai vulnerabilă, uh, este, poate fi nevoie să facem o modificare a regulamentului Bruxelles 1. De aceea m-am referit la acțiunile sindicale. Pe piața internă, uh, lucrurile stau diferit față de cum uh, erau în funcție cu, în urmă cu câțiva ani, câteva decenii. Mobilitatea solicită ca întreprinderi, întreprinderile să fie active în întreaga uh, Uniune Europene, avem uh, reguli speciale referitor la protecția părții cele mai vulnerabile în anumite cazuri, de exemplu asigurări și așa mai departe, este același principiu pe care încerc să-l aplic la acest caz al acțiunilor sindicale și a modificărilor în dreptul individual de muncă. Am să încerc eu acum, spune președintele, să răspund la întrebările doamnei Regner. Și va trebui să vorbim și despre modul în care va avea loc votul. Am discutat cu Comisia. Ni s-a spus că, în general, problema așa cum este ea prezentată aici, de fapt nu există în realitate, pentru că se, ne așteptăm ca orice instanță să respecte aceste principii. Și de aceea avem acest raport din proprie inițiativă, prin care am dorit să ne, să ne prezentăm propria noastră poziție în ideea că poate ajută instanțele să, să vadă această interpretare. Există și o jurisprudență care uh, face referire la faptul că o astfel de interpretare este posibilă. Și, în general, nu schimbăm o lege fără să fie nevoie. Al doilea punct, și aici am putea discuta despre asta, într-adevăr, este uh, problema încălcărilor sau poate, de fapt, nu neapărat uh, sunt, uh, trebuie să ne referim la acest uh, uh, formulare, prejudicii, uh, încălcări care uh, face referire, adică conotația este de infracțiune, dar este vorba de acțiuni sindicale, dar și acestea pot să aibă un, un caracter legal, dar și ilegal. Și dacă sunt ilegale, pot crea daune. Acesta este uh, intenția acestei, uh, acestui amendament, bănuiesc. Nu știu care a fost, uh, cum este formularea în original, poate am putea să îmbunătățim uh, cuvântul cu unul mai bun, dar cu siguranță vom mai discuta despre asta când vom pregăti uh, votul între raportor și raportorii din umbră. Bun, mai dorește cineva să intervină pe acest subiect? Nu. La final, doamna raportor. Da, foarte pe scurt. Sper că continuăm puțin, că progresăm, chiar dacă văd că pozițiile uneori sunt foarte diferite. Doresc însă să vă amintesc de un, um, de un argument. Astfel de propuneri nu se fac din uh, entuziasm sau exces de zel, ci pe baza cazurilor în care s-a văzut că uh, s-a căutat instanța cea mai uh, avantajoasă și pentru a proteja, pentru a proteja pentru a proteja partea cea mai vulnerabilă, trebuie evitată această posibilitate. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Putem uh, încheia cu acest punct 25. Trecem la punctul 9 și anume raportul domnului Stoianov. Vă rog. Председателю, а, este... Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de avizul comisiei noastre în ceea ce privește condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă oper. Am avut deja un schimb de opinii la o ședință anterioară în cadrul comisiei noastre și am uh, spus acolo care este punctul meu de vedere. Îmi pare rău că doamna Wikström, care este raportorul principal la Comisia Libe, nu poate participa la această dezbatere. Pentru că doamna Wikström a insistat foarte mult pentru a avea un aviz. Ce am făcut la acest aviz? M-am referit în special la câteva amendamente pentru a consolida versiunea proiectului de directivă, care este de fapt o reformare Deci nu există aici uh, posibilitatea de a realiza um, o schimbare majoră. E vorba doar de schimbări minore care pot fi introduse în această directivă. Și de altfel sunt două directive uh, care se referă la acest domeniu. Așa că am prezentat amendamente pentru a putea arăta care este punctul meu de vedere. Am spus deja atunci când am avut schimbul de opinii și repet aici, există păreri foarte clare în acest domeniu, dar eu consider că aceste păreri nu pot fi acceptate de către comisie ca atare. Așa că am încercat să ajung la ceva acceptabil pentru toți colegii. Și de altfel nu sunt atât de multe amendamente care s-au prezentat așa că am să vi le prezint pe scurt. La primul amendament este vorba de garantarea dreptului de control de către statele membre în ceea ce privește abuzurile realizate de persoane din țările terțe. Și aici am citat și exemple concrete. În urmă cu doi ani, în țara mea, a fost un scandal foarte mare din cauza unor diplome falsificate pentru studenți turci. Și am lucrat cu statele membre și a, am uh, analizat situația studenților turci care trebuiau să plătească taxe mult mai mari decât uh, bulgarii sau ceilalți studenți din Uniunea Europeană. Însă, până la urmă, acel student a obținut diploma și autoritățile turce au răspuns și aceasta a dus la reducerea drastică a numărului de studenți din Turcia. Iată de ce astfel de abuzuri sunt importante. E important ca ele să fie studiate în uh, fiecare stat membru și să aducă beneficii în domino în celelalte state membre. Astfel încât uh, primul stat membru afectat se reprezintă o sursă de inspirație pentru cei care se află sau lucrează într-un alt stat membru. E vorba de o chestiune care trebuie analizată cu foarte mare atenție. Și acesta este un comentariu uh, oarecum conservator pe care vreau să vi-l prezint. Un al doilea amendament care menține textul fostei directive pentru că oferă o anumită flexibilitate statelor membre. În acest amendament ne referim la o chestiune foarte concretă pe care am discutat-o și cu doamna Wikstrom. Era vorba de introducerea unei noi categorii a lucrătorilor au pair și este vorba de un concept uh, oarecum nou care trebuie definit. Conceptul de lucrător oper este necunoscut pentru dreptul bulgar și uh, pentru tradițiile și cutuma juridică de la noi din țară. Așa că am încercat să fac un comentariu pentru a arăta că în anumite state membre acest statut ca atare s-ar putea să nici nu existe și că, prin urmare, aceste state membre nu pot fi obligate să-și armonizeze legislația în acest domeniu, și anume referitor la această categorie de lucrător oper. Noi a, am realizat un proces de armonizare față de Codul Internațional al Muncii, însă acest lucru nu este posibil pentru toate categoriile. E vorba de o persoană care trebuie să aibă un contract și să aibă o remunerație foarte clară. amendamentele 4 și 5 probabil că vă vor interesa în mod special pentru că dorim o extindere a prevederilor legale și anume atunci când aceste persoane cer uh, un permis de ședere provizoriu. Ar trebui să se aplice taxe minime și maxime care să fie clare. Nu ar trebui să existe taxe fixe, O altă chestiune care a fost discutată a fost cea a răspunsului care trebuie dat a, față de cererile de intrare în Uniunea Europeană și termenele pentru astfel de cereri. Credem că e nevoie de o protecție juridică în cazul în care nu se oferă un răspuns la astfel de cereri. Ultimul amendament se referă la documentele explicative și cerințele referitoare la acestea. Atunci când există presupusa nevoie de a oferi o astfel de explicație. O astfel de justificare trebuie inclusă pentru că totul se află în domeniul de aplicare al acestor acte. Și termenul de supoziție justificată introduce o anumită flexibilitate. De aceea sugerez ca considerentul 4 să fie eliminat și acum ultimul punct se referă la extinderea domeniului de aplicare pentru unele dintre definițiile legale, și anume cei care sunt uh, liberi profesioniști. Este vorba de o categorie foarte vastă și pot să vă spun că voi lucra uh, foarte mult pe marginea acestui raport de-a lungul vacanței de vară. Mi se pare un raport foarte important și cred că este esențial să ajungem la un compromis cu ceilalți colegi. astfel încât să ținem cont de punctele de vedere ale tuturor colegilor și să dovedim că această comisie uh, a ajuns la o soluție echilibrată. Mulțumesc! Colegă Stoianov, gibt's Wortmeldungen dazu. Mulțumesc, domnule Stoianov. Dorește cineva să intervină pe acest subiect? Se pare că nu este cazul. Avem un termen pentru amendamente pentru 3 septembrie 2013, dacă am văzut bine pe documentul meu. În regulă, putem uh, încheia și acest punct. Trecem la punctul 11, redevențele pentru copile privat. Raportoare este doamna Castex. Aveți cuvântul, doamna Castex. Donc, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Avem un prim schimb de opinie astăzi la acest raport din proprie inițiativă asupra redevențelor pentru copiile private. Este un raport care urmează, după cum știți, raportului domnului Vitorino, care a fost uh, cerut din partea Comisiei Europene. Domnul Vitorino a venit aici la comisia noastră pentru a-și prezenta raportul și pentru a face comentarii pe marginea lui și am văzut că dânsul nu era atât de categoric în ceea ce privea obiectivul eliminării totale a redevențelor pentru copile private. Însă era clar că ar fi fost nevoie să se aducă eventuale modificări și chiar și o armonizare a acestei probleme. Raportul pe care îl voi realiza pentru această comisie mi-aș dori să aibă trei axe principale de lucru. Pe de o parte, ar trebui să vedem felul în care aceste redevanțe, redevențe pentru copii private, care reprezintă o modalitate de remunerare a artiștilor și de finanțare a operelor de artă și a culturii în general, deci felul în care această redeven redevență care este practicabilă în aproape toate statele membre, cu excepția trei state membre, deci să ne gândim la acest model și să ajungem la un punct comun în cadrul Uni Uniunii Europene. Să vedem ce putem menține din acest principiu chiar dacă el ar trebui modificat. Să vedem felul în care adaptarea acestui model în funcție de noi forme de difuziune a culturii ar putea duce la crearea unui model economic de finanțare a culturii și remunerarea artiștilor bineînțeles ținând cont și de noile practici și noile așteptări din partea consumatorilor. Cea de-a doua axă de lucru la acest raport ar fi identică cu ceea ce am făcut în cadrul directivei asupra gestiunii colective a drepturilor de autor. Și anume, să obținem o mai mare transparență, un mai mare spirit de colegialitate, atât din punctul de vedere al percepției, cât și din punctul de vedere al gestiunii utilizării acestor drepturi. Drepturi care sunt recoltate prin intermediari pentru aceste copii private. Cum spuneam la început, cred că este absolut necesar să avem câteva puncte de sprijin care ar putea fi armonizate la nivelul UE, lăsând în același timp o marjă de manevră pentru anumite sectoare și pentru statele membre pentru a ține cont de specificitățile acestora. E vorba aici de o lucrare comună în vederea obținerii definițiilor a obiectului acestor copii private, să vedem dacă este vorba aici de compensarea prejudiciilor sau dacă e vorba de o redevență pur și simplu, similară unei taxe, sau dacă mai degrabă ar fi vorba de o remunerare a artiștilor echivalentă cu un drept de autor care să fie percepută prin acești intermediari. Din punctul meu de vedere, ar fi vorba aici de un drept al consumatorului, dreptul de a face copii după opere care sunt protejate prin dreptul de autor, deci dreptul de a copia, în scopuri private. Deci n-ar trebui să percepem această remunerare pentru copiile private ca o taxă plătită sau plătibilă de către consumator, prin intermediul uh, fabricanților de material sau al exportatorilor de astfel de material, ci ar trebui să fie mai degrabă o formulă care să ne permită și să permită utilizatorilor să ofere un nou drept consumatorului, dreptul de a copia și de a face schimburi din momentul în care a achitat o parte a remunerației care revine, în mod, revine de drept artiștilor. Iată cele trei axe de lucru pe care vroiam să vi le prezint pentru acest raport și, bineînțeles, voi ține cont de raportul domnului Vitorino, pentru că este vorba aici oarecum de o reacție la raportul acestuia și în funcție de comentariile dumneavoastră vom vedea dacă putem găsi o soluție clară. Să știm, de exemplu, dacă menținem modelul taxelor pentru copii private și în ce moment trebuie percepută o astfel de taxă, dacă la vânzarea în detai, la distribuitor, la angrosist și așa mai departe, sau unde. Deci aceasta este una dintre chestiunile care trebuie rezolvate. Aceeași problemă se pune și în legătură cu utilizarea unor astfel de redevențe. Există multe state membre, o parte a acestei copii private care uh, este folosită în vederea difuzării. Pentru spectacole, de exemplu, există o cerere foarte puternică din partea consumatorilor pentru a avea o mai mare transparență în ceea ce privește utilizarea sa și aceasta ar putea fi o pistă de lucru pentru noi, pentru a vedea în ce fel se poate gestiona și controla utilizarea acestor sume percepute ca uh, taxe pentru copiile private. Iată nota introductivă pe care vroiam să o fac și acum, pentru a avea o dezbatere mai detaliată, v-aș propune să organizăm o audiere între 16 și 17 septembrie. Deocamdată această audiere nu este inclusă pe lista audierilor Comisiei Jurii anul acesta, deci în 2013, așa că va trebui să obținem uh, autorizația coordonatorilor și a președintelui pentru a organiza acest eveniment. Oricum, voi încerca să organizăm un schimb de părări cu toți actorii implicați pe această temă, să avem o dezbatere în contradictoriu în ceea ce privește gestiunea colectivă, artiștii și punctul lor de vedere, punctul de vedere al importatorilor, al fabricanților care sunt uh, reuniți în cadrul uh, Digital Europe, asociații ale consumatorilor, care sunt uh, și ele destul de critice față de această redevență cred că ar trebui să ținem cont de toate criticele care au fost uh, formulate în acest domeniu și să îi implicăm pe toți cei care consideră că acesta ar putea fi un cerc uh, virtuos pentru realizarea unui adevărat model de finanțare. Pe 18 septembrie voi uh, transmite spre traducere raportul meu, deci la acel moment raportul va fi gata și vom avea o prezentare a proiectului de raport pe 14 octombrie, termen de depunere a amendamentelor 18 octombrie. Și după aceea o analiză a amendamentelor pe 7 noiembrie, votul la jurii 20 6 noiembrie și în ianuarie 2014 votul final la plenară. Iată, sunt acum la dispoziția dumneavoastră pentru a ține cont de toate comentariile pe care le puteți face. Aștept foarte mult uh, din partea dumneavoastră și în special uh, aștept uh, cu nerăbdare dezbaterile de după vacanța de vară pe această temă. Din punctul meu de vedere, este o temă absolut importantă. Va trebui să îi dedicăm timpul necesar pentru că este una din modalitățile esențiale de remunerare a artiștilor și de finanțare a culturii și a operelor de artă. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Castex. Întâi domnul Engström și apoi doamna Nibler. Vă rog. Mulțumesc. Așa am spus uh, și la uh, ultima noastră reuniune cu domnul Vitirino. Torino. Sugestiile sale merg în direcția cea bună, dar uh, nu sunt suficiente. Acest sistem este foarte învechit și ar trebui să le eliminăm treptat. Cum să situația? Acesta a fost înființat în anii 70-80 după un lobby foarte intens eh, din partea industriilor de eh, drepturi de, de autor. Atunci era vorba de casete pentru muzică și casete video. Eh, cei mai Uh, cei mai în vârstă își amintesc că se spunea atunci că uh, casetele înregistrate acasă, înregistrarea de muzică acasă pe casete vor distruge industria muzicală. Iar uh, această soluție încerca să rezolve acea problemă. La fel s-a întâmplat și cu casetele video, se spunea spunea, nu știu, șef al unei organizații americane că că um, casetele video și uh, video recorderul este un uh, este asemenea uh, criminalului din Boston care spân, care sugrumă tinerele, criminalul în serie din Boston care sugrumă tinerele. Asta se spune atunci. Acum însă a trecut ceva timp și uitându-ne înapoi, putem spune că așa ceva nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat uh, nici în um, Marea Britanie, unde nu există redevențe pentru copile private. Marea Britanie este probabil uh, povestea cea mai de succes în ceea ce privește producție de film și uh, producție muzicală. Deci, nu putem spune că din cau că am reușit să salvăm muzica și filmul în Marea Britanie datorită redevențelor. Poate în anii 70-80 s-a reacționat exagerat, s-a intrat în panică fără rost. Dar în momentul în care redevențele au fost introduse în, șapte, în anii 70-80, acestea erau totuși rezonabile față de situația de acum, fiindcă uh, erau redevențe pentru uh, casete audio care puteau fi folosite numai pentru a înregistra muzică de la radio sau uh, de la prieteni și casetele video care puteau fi folosite numai pentru a înregistra pentru a, pentru a înregistra filme de la televizor. Astăzi însă lucrurile s-au schimbat în multe state membre, inclusiv statul meu, telefoanele mobile sunt, sunt uh, intră în această categorie și uh, telefoanele mobile nu sunt folosite numai pentru uh, a asculta muzică și a vedea și a viziona filme. Deci acestea sunt, uh, uh, sunt operațiuni uh, secundare. În primul rând, eu ca și alții folosesc telefonul pentru apeluri și uh, SMS-uri, iar în unele statele membre, membre intră, intră hard discurile Deci dacă se cumpără un, uh, un hard disk mare, uh, trebuie să plătești redevențe uh, artiștilor. Dar eu dacă îmi cumpăr un hard disk uh, pentru mine, pentru familia mea, nu văd de ce ar trebui să uh, Uh, să plătesc eu uh, redevențe Madone sau altor artiști, fiindcă eu am nevoie de un hard disk mare ca să mm, stochez imagini cu familia mea. Deci acest sistem era poate rezonabil în anii 70-80, dar acum este total depășit, nu face decât să perturbeze piața internă și deunează și subminează încrederea în drepturile de autor, fiindcă eu nu sunt singurul care consideră că este ciudat, este de necrezut că eu trebuie să, plăt, să dau bani buzunar Madonei ca să stochez imaginile cu familia pe hard disk. Deci sistemul acesta nu mai este viabil. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Și asta și fiindcă vreau să fiu simpatic, uh, redevențele pentru CD-uri și DVD-uri nu mă interesează așa de mult acestea, fiindcă atât CD-urile cât și DVD-urile reprezintă tehnologie uh, învechită deja, uh, care um, va care trebuie să fie eliminată treptat din motive de mediu și nu numai. Și nu văd de ce, și nu văd de ce ar trebui să registrăm pe, pe plastic și după aceea să le aruncăm atât timp cât avem uh, memoristicuri care pot fi folosite uh, în mod repetat. Deci nu mă opun unui sistem rezonabil privind CD-uri și DVD-uri, fiindcă acestea vor dispărea oricum. Dar extinderea la noi de, uh, dispozitive și um, alte tehnologii trebuie să fie eliminată și acesta este momentul oportun de a face acest lucru. Sunt sigur că opinia publică, consumatorii ne vor mulțumi pentru acest lucru. Mulțumesc, Angela Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Deja mi se pare că uh, și introducerea și antevorbitorii arată um, cât de interesantă e discuția și cred că ar trebui să ne luăm timpul să organizăm o audiere în care să invităm uh, diferiți colegi. Eu nu am mers atât de departe ca și colegul Engström să spun că trebuie eliminat întregul sistem pentru că este um, îmbătrânit, că este demodat Mulțumesc doamnei Castex pentru cele trei uh, dimensiuni uh, prezentate și pentru faptul că putem duce dezbaterea într-un mod mai structurat. Ați explicat și care sunt interesele diferite pe care trebuie să le avem în considerare. Nu este vorba numai de milioanele de utilizatori din rețea pentru care trebuie să oferim noi soluții. Este vorba și de problema foarte spinoasă uh, de a oferi ceva celor care sunt creativi, care creează opere și așa mai departe, uh, de a le oferi o remunerație pentru asta. Eu nu am încă o soluție pentru asta, deci am uh, rugămintea ca în dezbatere să, să discutăm acest lucru. Sunt de acord cu colegul Engström că conceptul vechi referitor la uh, copii private pe, uh, și remunerații corespunzătoare este uh, că aduc, ați spus foarte bine acest lucru, în anii 70-80, uh, când au apărut aceste aparate, abordarea era cea bună. Dar astăzi trebuie să încercăm să, trebuie să, încercăm să punem în aplicare ceva concret care să uh, îi să-i facă pe cei uh, afectați să poată participa la o, salut, la o soluție. Eu vin tocmai de la reuniunea uh, Comisiei ITRE, am discutat o oră întreagă despre uh, cloud computing și, și acest lucru este, trebuie luat în considerare. Um, trebuie să discutăm Um, dacă am înțeles bine, vorbeați despre o taxare, o fiscalitate, nici acest lucru nu ar fi uh, atât de popular, dar cum facem în așa fel încât să echilibrăm uh, interesele, astfel încât cei creativi care creează opere să uh, reușească să primească o remunerație pentru acest lucru. Trebuie să protejăm industria creativă din Europa și aș fi recunoscătoare dacă am putea împreună uh, să găsim uh, un nou model. Doamnă Castex, dacă aveți abordări uh, uh, sau propuneri, sunt câte poate de dispusă să le discutăm. Eu nu aș dori ca tineri care sunt pe internet și își fac copii și dau la toți prietenii să fie penalizați. Nu se poate ca astfel de comportamente să fie pedepsite, însă există alții care folosesc aceste lucruri în scopuri comerciale și trebuie să vedem uh, cum, uh, cum abordăm acest lucru și apoi sunt adevărații infractori pe care cu siguranță nu trebuie să-i protejăm. Aștept cu nerăbdare dezbaterea, cred că Europa Um, trebuie să intervină aici astfel încât uh, să nu mai avem acest tip de taxă bazată pe aparate și în plus să nu mai existe uh, abordări individuale în diferitele state membre, într-un, într-un stat sunt uh, taxe, în altele redevențe și așa mai departe. Oricum mi se pare foarte binevenit faptul că discutăm acest subiect. Prin diferitele practici, în diferitele state membre s-a creat o oarecare zonă gri. Vă mulțumesc pentru introducere, aștept uh, dezbaterea și vă promit că perioada verii voi încerca să fiu și eu creativă, astfel încât uh, să pot contribui la dezbatere după vacanța de vară. Mulțumim, doamna Nibler, domnul Stoianov. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm acum despre bani și iată comisia a devenit foarte interesată și a început să ia cuvântul. Nu sunt de acord cu cu penalizarea și legătura cu accesul la informații se spune acum, se spune că informația este adevărata moneda democrației, iar schimbul liber de informații reprezintă temelia democrației. Deci, incriminarea schimbului de informații reprezintă un subiect extrem de delicat. Sunt întru totul de acord cu faptul că redevențele sunt uh, depășite Uh, sunt de domeniul trecutului. În uh, legislația bulgară se dorește aplicarea acestor redevențe pentru dispozitivele de stocare, iar banii rezultați vor uh, merge către un fond pentru cultură, nu un fond pentru încălcarea, pentru compensarea cazurilor de încălcare a drepturilor de autor, dar uh, Până acum nu am auzit să fie folosit acest fond pentru promovarea culturii sau pentru compensarea cazurilor de încălcare a drepturilor uh, de autor. Cred că banii aceștia sunt uh, uh, folosiți abuziv. Sistemul este greșit și trebuie să fie înlocuit cu unul nou, cel puțin la mine în țară. Domnul raportor se confruntă cu o provocare foarte mare, fiindcă nimeni nu-și poate închipui un nou sistem, o nouă generație a acestui sistem. Este un univers total nou în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, în ceea ce privește legislația din acest domeniu. Deci această sarcină nu este deloc ușoară, doamnă raportor, și uh, vă urez mult succes, fiindcă pășiți într-un, pe un teritoriu nou. Vă mulțumesc! Eu Domnul Mastalca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. La început nu am dorit să iau cuvântul, dar uh, această dezbatere este extrem de interesantă. Um, medicii a spus lui Michelangelo în momentul în care i-a făcut statuia, nu este vorba de bani aici, este vorba despre rezultat. statuia uh, David al lui uh, Michelangelo este doar o copie, nu este originalul. Și mă întreb cine ar trebui să-i plătească dreptul de autor lui Michelangelo la ora actuală, fiindcă folosește imaginea acestei statui, simbolul lui David. Dacă aș fi Madonna, Cu mare bucurie aș accepta acești bani proveniți din redevențe. Fiindcă Madonna a depus uh, foarte mult efort și și-a folosit talentul pentru uh, cântecele sale. Păcat că nu, la ora actuală, astăzi nu putem să-i plătim pe Bach sau Beethoven. Vorbim despre uh, dispozitive de stocare a datelor, uh, CD-uri, DVD-uri sau uh, flash discuri dar și LP, LP-discuri și, uh, și vinilurile. Și acestea revin la modă. E o modă și uh, moda trebuie să trăiască în uh, realitatea regulilor noastre, iar noi trebuie să ocrotim uh, drepturile de proprietate intelectuală. Eu sunt uh, pentru accesul liber la operele de artă pe cât se poate, dar, bineînțeles, toți autorii trebuie să fie plătiți. E o idee bună să avem o audiere unde să putem asculta ambele părți ale dezbaterii, să uh, ni se vorbească despre situația din diverse țări, dat fiindcă abordările sunt diferite, ar trebui ca toată lumea să-și poată spune părerea. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doresc și eu să intervin pe acest uh, subiect. Și eu sunt pentru audiere. Cred că la un astfel de subiect avem nevoie de o audiere. Trebuie să facem asta. Însă, trebuie spus că așa cum vedem situația acum în Europa, avem de-a face cu mari distorsiuni ale concurenței la nivel național se uh, impun astfel de taxe um, cantitative, calitative, dar și din punct de vedere al utilizării și acest lucru pe piața internă duce la astfel de, de, de distorsiuni, mai ales când un, pe o piață unde totul este transfrontalier. Deci avem nevoie de mai multe elemente comune și cred că unul dintre obiectivele unui astfel de unei legislații în acest sens trebuie să fie să creeze aceste elemente comune cu o viziune pe termen lung. Dar asta e numai ca o um, remarcă din partea mea. La sfârșit dau cuvântul doamnei raportor, doamna Castex. Aveți cuvântul. Mers. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu-mi uh, închipuiam uh, Bineînțeles că va fi ușor acest subiect și mi-ați arătat acest lucru pe bună dreptate, nu mă surprinde deloc acest lucru. Eh, sper că vom putea înregistra progres, eh, dar în egală măsură sunt conștientă de faptul că este un subiect eh, conflictual, controversat și nu va fi ușor să ajungem la un compromis O să încercăm, bineînțeles, să nu ne pierdem calmul și să ne ocupăm de acest dosar. Doamna Nibler a spus pe bună dreptate că în momentul în care vorbim despre copii private și de noi utilizarea operelor de artă, există alternative. Se pot, uh, uh, se poate autoriza sau interzice. Dacă autorizăm, uh, trebuie să existe o compensație. Dacă interzicem, e nevoie ca Uh, interdicția să fie însoțită de sancțiuni. Deci trebuie să depășim uh, această alternativă, iar după mine trebuie să ieșim și din uh, acest raționament al uh, sancțiunilor. Mai degrabă decât sancțiuni, eu prefer autorizarea și mm, modalitatea care permite utilizatorului să plătească o, um, să, să plătească pentru dreptul de a copia operele. Cristian a dat uh, dovadă, ne-a arătat că este uh, tânăr cu adevărat, ne-a vorbit despre secolul XIX față, uh, vorbind despre copiile private, care deja se manifestă în a doua jumătate a secolului 20, deci atunci, a, atunci s-a născut. Eu nu cred că e nevoie să nu cred că e nevoie să aruncăm acest eveniment uh, în preistoria uh, drepturilor, fiindcă la sfârșitul secolului trecut au uh, demarat evoluțiile tehnice și tehnologice care au permis reproducerea uș- rapidă, ușoară și acum cu domeniul digital ne dăm seama că este din, și din ce în ce mai fiabilă față de opera originală deci, chestiunea copiilor private nu este demodată, ci din potrivă este de mare actualitate. La ora actuală avem foarte multe suporturi pe care putem stoca și putem copia pe baza unui drept al unei opere originale cumpărat, iar această posibilitate de, a, de copiere reprezintă Uh, reprezint, are importanță. Dacă acest telefon nu ar face decât să, să îndesnească apelurile telefonice, nu ar costa 800 de euro. Dacă am avea telefoane care nu facem decât să facem apeluri telefonice, atunci nu ar costa atât de mult. Plătim atât de mult fiindcă putem stoca conținut și conținutul uh, și, și conținutul la care putem avea acces cu, cu acest telefon face ca acest uh, suport să fie atât de costisitor. Eu cred că trebuie să, să ținem minte acest lucru în ceea ce privește valoarea pe care o aduce creația, mai ales muzicală, a unei tehnologii care se perfecționează din ce în ce mai mult pentru a putea Um, stoca și primi copii, copii private. Deci eu nu cred că este demodată, ce, cel puțin în aceasta trebuie să fie raționamentul nostru să se îndrepte în această direcție. În ceea ce privește utilizarea un, unei părți a copilor private pentru promovarea culturii bulgare, este lăudabil uh, acest uh, Aici se lăudabile această inițiativă și noi în Franța folosăm o parte a acestor bani pentru a promova nu numai cultura franceză, fiindcă, la, fiindcă festivalurile finanțate aduc la oaltă mai multe culturi. Un lucru este sigur însă, și anume că dacă într-o zi această parte care este folosită pentru difuzarea, pentru organizarea de festivaluri ar dispărea, acest lucru ar însemna că zeci de, festiv- de, de festivaluri ar dispărea și uh, acest lucru ar avea consecințe economice și culturale. Trebuie să ținem cont de acest lucru în discuțiile noastre. Sunt de acord cu domnul Masaca în ceea ce privește dreptul la, la redevență. Acest lucru trebuie să ne călăuzească dezbaterile, modul în care sunt remunerați cum trebuie, în mod adecvat, artiștii și creatorii și trebuie să ne gândim cum putem să le garantăm o remunerare echitabilă cu cât mai puține distinții și cât mai puține diferențe pe piața internă. Iată de ce cred că dimensiunea de armonizare despre care s-a vorbit este extrem de importantă. Iată, am uh, mult de lucru și eu voi uh, susține foarte multe dezbateri în timpul verii la tot soiul de festivaluri pentru a-mi contura argumentele de o parte și de alta. Vă mulțumesc foarte mult! și ne vedem după vacanță. Mulțumim, doamnă Castex. Putem încheia acest uh, punct. Vom mai discuta despre audiere la uh, coordonator, dar am înțeles din partea coordonatorilor că suntem cu toții uh, de acord. Trecem la punctul 28, și anume raportul colegului Mastal, care referitor la siguranța produselor pentru consumatori. Vă rog, domnule Mastalca, aveți cuvântul. Děkuji, pane předsedo. Vy jste se tak zahleděl, že jsem nepochopil, že mám... Mulțumesc, domnule președinte. Řízení a rady. N-am, nu înțelesesem exact că era rândul meu. Pe scurt, acest proiect referitor la regulamentul 2001-95-EC și propunerea de directivă a Parlamentului și Consiliului referitor la siguranța produselor de consum și um, pentru abrogarea celelalte directive este vorba de un plan de acțiune. Vrem un cadru legal pentru siguranța produselor de consum, inclusiv um, produse nealimentare, cu excepția anumitor tipuri de produse Aceste produse trebuie să fie sigure din punctul de vedere al întreprinderilor și consumatorilor. Ar trebui să fie prevăzute standarde care să creeze un cadru general pentru siguranța. Temeiul juridic ar trebui să fie articolul 114 referitor la uh, crearea pieței unice. Ar urma să avem un instrument juridic care să asigure același nivel de siguranță în toate statele membre pe baza acelorași criterii. În primul rând, protecția consumatorilor. Asta ar însemna că serviciile și produsele trebuie să fie conforme cu regulile de siguranță, astfel încât, sunt, dacă sunt folosite în uh, circunstanțe previzibile, să nu pună în pericol siguranța consum- consumatorilor. Este unul dintre prioritățile Uniunii Europene să protejeze consumatorii din 1975. În al doilea rând, textul presupune în mod general că toate produsele nealimentare trebuie uh, să fie sigure, orice produs care a fost comercializat sau pus pe piață. Există și alte cerințe care s-ar aplica numai acelor produse care nu sunt acoperite de anumite reglementări specifice industriilor. Care este propunerea Comisiei? O coordonare clară cu alte instrumente juridice, dar și anumite obligații atât pentru producători cât și pentru importatori, distribuitori care fac parte din lanțul care aduce pe piață produsele de consum, cu excepția situației în care sunt supuși unor altor, uh, unor altor reglementări. Unor alte reglementări, mă scuzați. Dacă produsele nu sunt supuse principiului uh, precauției sau uh, principiului sau armonizării, uh, se aplică acest lucru. În plus, uh, trebuie să se poată identifica uh, furnizorii și subcontractorii, trebuie să se știe către cine se exportă produsele. Există obligația de a avea un sistem electronic de trasabilitate. Care sunt comentariile mele specifice? care se reflectă în amendamente. Articolul 3. Propun să se schimbe definiția de la și nu se spune produs care nu e sigur, ci un produs nesigur. De asemenea, am adăugat în conformitate cu reglementările generale de, sigur, de siguranță, pentru că nu întotdeauna uh, știm exact cadrul juridic. Articolul 6. O definiție lărgită a consumatorului vulnerabil. În următor, Următorul articol aș dori să-l eliminăm, articolul referitor la origine. 13, un alt articol la care aș dori să eliminăm o parte, și anume excepțiile. Și la articolul 20 adaug unele lucruri. Apoi mai lipsește ceva, și anume principiul precauției și îl introduc aici. Toate amendamentele sunt uh, prevăzute Alți colegi pot să depună și ei amendamentele lor până în 29 august, înainte de prânz. Și sunt convins, domnule președinte, că veți avea, că și dumneavoastră veți, ne veți reaminti acest lucru. Mulțumesc! Mulțumim! Dorește cineva să intervină pe acest subiect? Se pare că nu este cal, cazul. Termenul pentru amendamente 29 august. Aș avea însă numai o rugăminte uh, pe, către raportor. Din uh, titlul acestui dosar uh, intuiesc că s-ar putea să fie foarte multe acte delegate prevăzute și am să-l rog pe raportor să se uh, uite la acest aspect astfel încât să nu poată Comisia să interzică întregi industrii uh, prin uh, comitologie. Doamna Lichtenberger, da, doresc să confirm acest, ceea ce tocmai ați spus. Tocmai uh, am discutat în Comisia pentru Transport un dosar uh, referitor la raportarea micilor incidente în traficul aerian. Și aici plin de acte delegate și pare să devină o tendință generală a Comisiei astfel încât noi să nu mai putem face decât referiri la articole din tratate și în rest să se ocupe Comisia. Asta nu este legiferare. Sunt de acord, spune președintele. Domnule Mastalca. Domnule președinte, Știți că întotdeauna sunt foarte atent la actele delegate și în acest caz uh, am să mă concentrez asupra lor. Mulțumesc. Uh, Comisia noastră are o tradiție în tratarea actelor delegate. Termenul de amendamente, după cum spuneam, 29 august. Bun, cu aceasta putem încheia reuniunea cu ușile deschise. Facem o scurtă pauză de un minut pentru a putea continua apoi cu reuniunea cu ușile închise.